und sie sind dann nicht auf einen zweiten Teil zurückgekommen. Ich möchte nur pentru prima parte, dar nu am mai votat pentru a doua parte, deci vroiam să verific. Într-adevăr, la amendamentul 6 era un vot pe părți pentru că sunt convins că nu am votat a doua parte. Antrag 6. Chichester. Domnul Chichester. Doamnă președintă, la amendamentul 6 este un singur amendament, dar eu am propus ca noul text să fie inclus în forma unui al doilea aliniat. Deci putem să votăm tot textul, practic, nu era nevoie să votăm pe părți. Și cred că oricum a fost respins. Deci, e de la sine înțeles. Quindi se ho ben capito dobbiamo fare la votazione sul... Deci, dacă am înțeles eu bine, acum trebuie să votăm a doua parte, așa cum a spus domnul Viland, trebuie să votăm al doilea alineat care a fost adăugat. Secretariatul îmi spune că nu. I, I don't think it's necessary. Nu cred că trebuie să mai votăm, spune raportorul domnul Cicester. Votul pe care l-am avut este suficient. Quindi è confermato. Deci se confirmă faptul că am votat toate amendamentele, prin urmare putem să trecem la votul final. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate se adoptă. Trecem acum la votul asupra proiectului de aviz, a astfel modificat cine este pentru, cine este pentru, nici măcar colegul Chichester împotrivă, abțineri, același vot, se adoptă cu unanimitate proiectul de aviz. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, proiectul de aviz privind cel de-al 27-lea raport privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene pe 2009, raportoare doamna Auken. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și îmi cer scuze că am uh, greșit mai devreme și am intervenit uh, prea curând. Vreau să mulțumesc colegilor uh, raportori din umbră pentru că am lucrat foarte bine împreună și E adevărat că există un conflict care o să fie vizibil în curând, dar înainte de a trece la vot, aș vrea să vă rog un lucru. Doamna președinte nu mă ascultă, zice vorbitoarea. Deci, vreau să cer un lucru. Având în vedere că această comisie nu este una obișnuită, avem uh, probleme să adunăm pe colegi la oaltă pentru că se votează și în alte comisii, de aceea v-aș ruga să punem, de exemplu, voturile la ora 11, să zicem, astfel încât uh, astfel încât să, toată lumea să fie prezentă și să poate vota. Nu vorbesc despre ședința de astăzi, vorbesc despre viitor. Pentru că există aceste, această situație conflictuală datorată orei la care se votează. Și trebuie să vedem într-adevăr imaginea completă a ceea ce se întâmplă în Parlament. Bun. Am, am câteva comentarii în legătură cu punctele controversate. La punctul 5 uh, și 12 e vorba de drepturile cetățenilor de a avea acces la documente. Și sper că conservatorii britanici vor susține uh, cu tărie accesul cetățenilor la documente, deoarece asta corespunde cu, uh, întru totul gândirilor obișnuite. Deci dreptul cetățenilor de a avea acces la aceste documente, drept care uh, sper că doar PP-ul va obiecta și sunt de acord cu amendamentul care cere o mai bună accesibilitate la documentele publice. Deci accesul care există deja. Dar sunt puțin frustrată și mă tem că noi nu reușim să îi ajutăm pe cetățeni să aibă acces la acele documente atunci când acest lucru nu este împotriva legii. Deci este o decizie politică. Dacă vrem să lăsăm deoparte ce scrie în regulamentul 1049 uh, și în special când uh, vorbim despre convenția veche. O să vedem aici, de fapt, că doar PP-ul uh, se teme de cetățeni. Ăsta a fost comentariul meu. Grazie onorevole Oken, grazie per il suo lavoro sulla... Mulțumim, doamnă Aucăn, vă mulțumim pentru toate eforturile dumneavoastră în ce privește sugestia pe care ne-ați adresat-o despre ora la care să programăm voturile pe viitor. O să vorbim despre asta în reuniunea coordonatorilor. Acum începem votul. Mai întâi amendamentul de compromis 1, la alineatul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 uh, eh, cade, amendament... Amendamentul 1 este caduc, amendamentul 2 al doamnei Băsescu, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 2 la alineatul 3, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentele 3, 4 și 5 sunt caduce. Trecem la amendamentul de compromis numărul 3, la liniatul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentele 6, 7 și 8 sunt caduce. Amendamentul 9, acum la liniatul 5 al domnului Șarei Băsescu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 4 la alineatul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10 este caduc. Votăm amendamentul 11 al domnului Băsescu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5 la alineatul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Vă rog să repetăm la amendamentul de compromis numărul 5 la liniatul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Deci, amendamentul de compromis a fost adoptat cu 13 voturi pentru. Amendamentul 12 este caduc, așadar. Am ajuns la votul final. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă cu unanimitate. Votăm proiectul de aviz astfel modificat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cu unanimitate. Vă mulțumesc! Passiamo alla Punctul 15, la relazione... Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, raport anual privind activitățile Comisiei pentru Petiții în anul 2010. Raportorul este domnul Maier și îi dau cuvântul. Muchas gracias, eh, presidenta. Bueno, en primer lugar quería agradecer al secretario. Mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi dați-mi voie să mulțumesc secretariatului pentru că mi-a dat ocazia să folosesc uh, această structură pentru raport. S-au depus o serie de amendamente de doamna Wortman, printre alții. 17 ore de hoy tendrem... Și vreau doar să vă spun că astăzi, la ora 17, 17 va fi o, o întâlnire cu raportorii din umbră ai tuturor grupurilor pentru a putea lucra uh, pe proiectul de raport am avut și în trecut ocazia să vă prezentăm structura generală a raportului, acum o avem. Și în această după-amiază, la ora 17, după cum spuneam, voi putea să ascult opiniile tuturor uh, raportorilor din umbră pentru a încerca să ajungem în final la un consens cu privire la acest raport. Sigur că vom încerca să acoperim uh, toate activitățile din 2010, clasificându-le pe baza mai multor criterii, stabilind rolul acestei comisii și datoria sa față de cetățenii europeni și cu referințe specifice la modificările legislative care au intrat în vigoare odată cu tratatul de la Lisabona. Vom analiza perioada 2020 și statisticile din uh, perspectiva numărului de petiții, a uh, subiectelor la care fac ele referire, a naționalității petiționarilor. Totodată am analizat formatul petițiilor, dacă ele au fost transmise prin e-mail sau prin poșta tradițională și, în sfârșit, numărul total de petiții, 1600 de petiții, și o scădere cu 14% a numărului de petiții comparativ cu anul trecut. Totodată, raportul analizează felul în care au fost tratate petițiile și rezultatele procesului. În special am avut petiții uh, pe tema mediului înconjurator, urmat de drepturi fundamentale, justiție, piață internă, sănătate, transporturi, probleme sociale, agricultură. Raportul se ocupă cu activitățile Comisiei pentru petiții. Solicităm o mai mare implicare a cetățenilor în luarea deciziilor la nivel european. Vorbind despre relația dintre Comisia pentru Petiții și alte comisii parlamentare, este un uh, aspect care s-a tot dezbătut în ultimele perioade legislative despre felul în care Comisia Petiții colaborează cu Comisia Europeană, despre nevoia de actualizări constante din partea Comisiei cu privire la situația petițiilor, despre relația dintre Comisia noastră și Consiliu. Există și un paragraf referitor la Uh, relația dintre Comisia de Petiții și mediatorul european, dintre uh, relația noastră cu cetățenii europeni. Se abordează problema uh, chestiunilor de mediul înconjurător, pe primul loc în temele abordate de petiții, vorbim despre inițiativa cetățenilor europeni, drept comunitar, drepturile omului și, în sfârșit, Raportul face referire la o viziune pentru 2010 de la misiunile noastre în Austria, în Huelva și concluziile trase de pe urma lor. Dați-mi voi așadar să spun încă o dată că la ora 17 astăzi vom avea o întâlnire cu toți raportorii din umbră pentru a ne face o idee foarte clară ca despre opiniile diverselor grupuri parlamentare și pentru a încerca să ajungem la un consens cât mai corect pentru toată lumea. Termenul este 26, ora 15 și sper din suflet să putem aproba textul în această după-amiază și să putem ajunge la o variantă finală susținută de toată lumea. Mulțumesc! L-a già dato lui. Vă mulțumesc! Deja raportorul v-a spus care era termenul limită pentru depunerea amendamentelor și momentul în care vom vota acest raport. Lansăm acum dezbaterea și discuția și dau mai întâi cuvântul domnului Ia. Da, și eu aș dori să mulțumesc raportorului, mai ales pentru că ne-a dat ocazia să ne revedem și după masă, să discutăm raportul. Pentru că eu cred că raportul anual uh, privind activitățile Comisiei pentru Petiții trebuie să fie unul care să uh, întrunească o majoritate cât mai vastă. Dar am două observații pe care le voi repeta și în reuniunea de după masă. Mai întâi, uh, Cred că ar trebui să se facă referire la petițiile problematice tratate de Curtea Europeană de Justiție. Uneori uh, ele nu au fost tratate în mod corect. Avem o listă lungă de petiții și oamenii se întreabă de ce nu facem nimic, dar motivul este că procesul este blocat la Curtea Europeană de Justiție și așteptăm o sentință din partea lor înainte să putem uh, lua vreo măsură. Și în al doilea rând, problema mea personală de petiții o să o discut mai în detaliu după masă, dar vă mulțumesc oricum. Dintă, distinși colegi, două remarci. Înainte de toate, doresc să-l felicit pe colegul uh, Meier pentru proiectul de raport, care confirmă un lucru pe care îl știm cu toții această comisie este în momentul de față cea mai activă interfață între Parlamentul European și cetățenii europeni. Contribuția și credibilitatea sa au sporit și acest lucru trebuie consolidat în viitor. Al, a doua remarcă procedurală. Cred că raportul ar trebui să sublinieze și efortul tuturor membrilor acestei comisii de a consolida relațiile de uh, cooperare și de consolidare de cele mai multe ori a consensului în ceea ce privește deciziile pe care le luăm și analizele pe care le facem. În ce privește conținutul, am doar două observații pe care le voi formula și ca amendamente. Este limpede că avem o mare problemă în ce privește capacitatea Comisiei Europene de a reacționa, mai ales la chestiunile referitoare la mediu. Dacă nu vom imagina un mecanism cu limite de timp în interiorul căruia Comisia să fie capabilă în dialogul instituționalizat cu statele membre să intervină, vom continua să asistăm neputincioși la distrugeri, devastări, de multe ori irreversibile asupra mediului și acest lucru nu mai poate continua. Suntem într-un punct critic și comisia noastră are un rol de pionierat în această direcție. A doua chestiune se referă la statele membre, relația noastră cu statele membre. Da, noi, Comisia de Petiții, avem și o relație cu statele membre. De multe ori statele membre manifestă nepăsare, indiferență, indolență sau chiar dispreț față de activitatea unei instituții a Parlamentului European, Comisia de Petiții. Și acest lucru trebuie stopat, acest lucru trebuie încheiat, nu în dorința de a prelua noi leadership-ul acestei relații, ci în ideea construirii unui mecanism instituționalizat care să ne permită ca să avem din partea statelor membre cel puțin un răspuns decent la problemele pe care cetățenii europeni ni le adresează atunci când vin în fața comisiei noastre. De, cele, de foarte multe ori am fost confruntați cu uh, răspunsuri de-a dreptul uh, uh superficiale, ca să nu spun jignitoare, la adresa acestei comisii. Ultima remarcă pe care doresc să o fac se referă la necesitatea ca această comisie de petiții, împreună cu Comisia de uh, Drepturi și Libertăți, cu LIBE și cu AFCO, să creeze mecanismul prin care, and now I will switch in English, finally, the Charter of Fundamental Rights to become a genuine... Ca această carte a drepturilor fundamentale să devină un act legislativ care să fie luat în serios atât de statele membre cât și de Comisia Executivă. Căci, în foarte multe cazuri, au existat dovezi că prevederile cartei au fost încălcate. Și totuși, Comisia dă un răspuns foarte timid pentru că spune că nu există un temei juridic sau un instrument juridic care să le permită să repare situația și să ia măsuri. Anul acesta este principala noastră misiune. Să facem acest efort comun pentru a crea mecanismele de monitorizare a aplicării Cartei Drepturilor Fundamentale și să cerem statelor membre să respecte acest adevărat diamant al legislației europene să nu fie văzută numai ca o declarație politică. Că e vorba despre libertatea presei, despre drepturile omului sau orice altă valoare fundamentală europeană, care sunt tratate într-un mod foarte neadecvat de multe state membre. Trebuie să înceteze acest lucru. Este Misiunea noastră, în calitate de Comisie de Petiție, să facem astfel. Vă mulțumesc. Grație, onorevole Bostinaru, onorevole Bertman. Acum are cuvântul doamna Bertman. Da, mulțumesc. Și eu vreau să vă mulțumesc pentru raport și vreau să fac un comentariu despre cooperarea cu statele membre și cele care refuză să coopereze. Nu ar fi uh, bine să le spunem pe nume ca să le presăm oarecum și să forțăm o schimbare? Dacă există o problemă cu unele state membre care nu cooperează, este clar că cu toții trebuie să colaborăm unii cu alții. Ja, tak, fru formand. Øh, nu kan vi alle sammen tale vores, egne, vores eget sprog, så jeg gør det samme og taler dansk. Øh, jeg vil også gerne sige, øh, <clears throat> sige tak for rapporten her, og den kommer jo lige <clears throat> midt. Vă mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc și eu raportorului. E vorba despre chestiuni centrale pentru comisia noastră. Ieri, deja când am discutat cu ombudsmanul european, am văzut că existau mai multe conflicte care erau mai degrabă de natură politică decât de natură legislativă. Din nefericire, din cauza diferențelor între statele noastre membre, uh, în unele se trenează foarte mult, se acumulează mult întârzieri înainte de a se da un răspuns și, bineînțeles, înainte de a se lua vreo măsură. Deci, cred că trebuie neapărat să insistăm ca toate documentele să fie disponibile, inclusiv în versiune electronică și ca toată lumea să aibă acces la ele. E vorba despre documente care uh, provin nu numai de la instituțiile europene, ci și de la statele membre. Știu că unele documente au un caracter mai sensibil și pot să înțeleg acest lucru, însă eu insist asupra acestui lucru ca totul să fie disponibil pe internet ca să știm exact uh, de fiecare dată ce se întâmplă. Da, trebuie să respectăm prevederile regulamentului uh, 1049, însă insist că trebuie să respectăm prevederile Convenției de la Arhus și, așa cum a spus și colegul nostru, uh, Boștinaru, dacă continuăm așa, nu o să mai fim luați în serios. Și ar trebui să facem ceva pentru toate aceste petiții care uh, vorbesc despre amenințările la mediul înconjurător. În plus, ar fi bine să mai abordăm și alte puncte unde avem nevoie de precizări. Vreau să vorbesc și despre punctul F. Proiecte și rapoarte. Acolo se spune că noi va trebui să fim informați în mod regulat despre ceea ce se întâmplă și e adevărat că e surprinzător faptul că nu am fost avertizați de către Comisia Executivă atunci când uh, s-au lansat uh, uh, procedurile în Spania, mai ales de licitații publice. Oricum, vă mulțumesc frumos pentru acest proiect de raport. O să mai discutăm în detaliu cu ocazia întâlnirii de această după-amiază, dar sunt recunoscătoare pentru ce au spus atât Victor cât și Willy Mayer. Trebuie să insistăm astfel încât comisia noastră să fie luată în serios. Mulțumesc tuturor colegilor pentru ce au spus, spune președinta. Domnul Floyd, din partea comisiei, acum, dacă dorește să ia cuvântul. Mulțumesc <coughs> foarte mult, doamna președinte. Foarte pe scurt, Credem că aliniatele 25 și 26 în special răspund foarte bine dezbaterii pe care am avut-o anul trecut. Există un lucru asupra cărora doresc să vă atrag atenția. Este vorba de aliniatul 13, care uh, pare să arate că Comisia Envi a Parlamentului uh, are acel, uh, a publicat acele linii directoare și aș sugera aici o reformulare. Am să fac înainte de ședința de după amiază a raportorilor fictivi. Nu e decât o chestie de formulare. Mulțumesc. Da, la parola. Vă mulțumim. Acum, domnul Maier, dacă vrea să tragă concluziile. Eh, mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor celor care au uh, intervenit uh, pentru a îmbunătăți textul. Cred că toate aceste propuneri pot fi uh, preluate, le vom mai discuta și după amiază, la care vom, ședință la care vom găsi soluții concrete. Într-adevăr, este și dreptul Comisiei de a sublinia un lucru legat de uh, problema menționată, legătura, legătura cu Curtea de Justiție, cu comisia noastră. Trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, diferența este foarte clară între aceste două procese. că Și mai este și problema urm urmăririi, a monizării ulterioare și cred că putem să preluăm uh, propunerile concrete care s-au făcut. Domnule Boștinaru, vă mulțumesc foarte mult pentru sugestiile dumneavoastră. E adevărat, uh, comisia noastră este una uh, specială și cea care are un contact direct cu cetățenii, ceea ce face ca într-adevăr să fim diferiți de bienestar y por lo tanto que esa es Avem uh, chestiuni uh, de dezbătut, chestiuni foarte importante și care afectează viața și bunăstarea cetățenilor. Deci, într-adevăr, o relație specială și un rol special. Trebuie să gândim foarte bine la activitatea Comisiei, la metodele noastre de lucru uh, și mm, e adevărat că asta este o temă care revine în toate rapoartele atunci când ne ocupăm de problemele de mediu, apoi răspunsurile pe care le primim din partea Comisiei Europene, care ajung uneori cu întârziere, dar e greu să evităm toate aceste lucruri. Deci trebuie să ne ocupăm de această problemă a termenelor, într-adevăr, care este foarte importantă. Și a mai fost o altă chestiune menționată în ceea ce privește legătura dintre Comisia noastră și statele membre, care nu este întotdeauna uh, cea mai cooperantă cu putință. Și trebuie să încercăm să, să, să rezolvăm această problemă. Cum vom uh, aborda problemele atunci când afectează un anume uh, stat membru? Cât privește carta, de exemplu, a drepturilor omului, vorbim despre un mecanism legislativ și sunt întru totul de acord că trebuie să acordăm toată greutatea și toată atenția și toată ponderea necesară acestui subiect. Doamnei când doresc să îi mulțumesc. Ați vorbit despre punctul F cu privire la nevoia de a primi informații din partea Comisiei Europene. Într-adevăr, acest lucru trebuie subliniat la fel de mult ca și nevoia de a avea acces de plin la documentele publice și uh, în conformitate cu regulamentul 1049. Aștept așadar contribuțiile dumneavoastră în scris, astfel încât să putem uh, finaliza uh, raportul și să-l putem adopta pe baza consensului din comitet. Mulțumesc! Termine. Vă mulțumesc. 26 mai la orele 15 este termenul limită pentru depunerea amendamentelor și dezbaterea finală și votul vor avea loc cu ocazia următoarei noastre reuniuni din luna iunie. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 16, două petiții pe care le dezbatem împreună numărul 475 adresată de domnul Alberto Vaspina privind transferul drepturilor referitoare la pensie și petiția numărul 1326 adresată de Cipriano Ricardo Lustres Martinez de cetățenie spaniolă în numele Asociației Long Hope privind situația marinarilor spanioli care au lucrat în calitate de membri al echipajului la bordul navelor care arborau steagul norvegian. Este prezent uh, semnatarul cel de-al doua petiții și îi dau cuvântul acum. Buenos días, señora presidenta, señores diputados. Gracias. Mm, bună ziua, doamnă președinte, bună ziua, domnilor eurodeputați și vă mulțumesc foarte mult că mi-ați oferit ocazia de a prezenta petiția mea astăzi în uh, asociație cu marinarii de cetățenie spaniolă care au uh, lucrat pe uh, vase norvegiene. Am uh, lucrat uh, ani de zile și am contribuit, dar drepturile noastre nu au fost recunoscute deoarece uh, eram, nu, nu aveam dreptul de cetățenie. Nu aveam cetățenia norvegiană. Deci am lucrat din 62 și, în fine, există o convenție împotriva dublei impozitări. Acești marinari care lucrează pentru uh, companiile maritime norvegiene au contribuit și au plătit contribuțiile, dar nu au fost considerați ca având statutul de rezidenți. Deci autoritățile norvegiene ne-au taxat ca și cum am fi fost rezidenți. Această problemă a apărut și în Danemarca, stat membru, eh, care, în fine, a recunoscut că această procedură a fost într-adevăr discriminatorie și a eh, găsit o soluție de îndreptare a situației. Am cerut eh, comisiei să facă apel la Spania pentru a ni se recunoaște acești ani de muncă și uh, contribuțiile pe care le-am plătit la sistemul de asigurări sociale. Aceste plăți uh, au fost făcute și vărsate și ele ar uh, trebui plătite și ele ar trebui recunoscute și ar trebui să putem beneficia de ele. Dominados socialmente. Muchas gracias. Trebuie să ne asigurăm uh, că nu se aplică discriminări împotriva cetățenilor. doctor Moridis. Mulțumesc acum cuvântul domnul Mori în numele comisiei. Merci, madame la présidente. Tout d'abord, la comisie rec... Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, Comisia recunoaște că este vorba de o situație dificilă și de o nedreptate socială în acest dosar în aceste dosare. De ce? E bine, așa cum a arătat și petiționarul mai devreme, este vorba de faptul că dreptul comunitar nu se aplica în Norvegia înainte de 94. Nu exista așadar decât dreptul național, pentru că legea norvegiană Uh, prevedea într-adevăr condiția de reședință pe teritoriul național pentru a fi afiliat la sistemul de asigurări sociale de acolo. Uh, prin urmare, marinarii și alți profesioniști care lucrau, de exemplu, pe platformele petroliere și care nu a, uh, erau rezidenți nu puteau să fie afiliați la acest sistem. Și aveau asigurări uneori împotriva riscurilor de, de boală și riscurilor profesionale. Așadar, eh, Comisia Europeană subliniază că în acest dosar nu are competențe și nu dispune de instrumentul juridic necesar pentru a cere Norvegiei afilierea retroactivă a acestor marinari. Trebuie însă să subliniem aici că uh, regulamentul uh, din 24, 84, care coordonează sistemelor de asigurări sociale, dă autorităților competente din statelor membre posibilitatea să încheie acorduri bilaterale în interesul anumitor persoane sau uh, categorii de persoane. Prin urmare, pentru a respecta principiul echității și al dreptății sociale, autoritățile competente din Spania și din Norvegia ar putea să ia legătura între ele pentru a încheia un astfel de acord bilateral în interesul lucrătorilor uh, vizați. Doamna președinte, uh, din acest punct de vedere și pe această temă, vă pot să vă mai dau o altă informație utilă. Uh, Curtea de Justiție se va pronunța în curând cu privire la aplicarea dreptului comunitar platformelor petroliere care se găsesc în largul țărilor de jos. E vorba de uh, cauza 147C bară 10. Deci e vorba de persoane, de o persoană care a lucrat acolo, pe această platformă petrolieră, dar care nu și avea reședința acolo. Prin urmare, nu putea să se afilieze la sistemul de asigurări social, reședința sa fiind în Spania. Deci această cauză este în fața curții de, curții de justiție care se va pronunța anul viitor. Dacă hotărârea este favorabilă, atunci Spania și Norvegia trebuie să coopereze pentru a încheia un acord în favoarea persoanelor care au lucrat pe navele uh, norvegiene și pe platformele petroliere norvegiene. În concluzie, așadar, Comisia nu are competențe și nu are instrumentul juridic pentru a-i obliga pe Norvegia. Va face însă toate eforturile pentru a încuraja cele două state implicate, în uh, speță Spania și Norvegia, să lucreze și să găsească o soluție echitabilă pentru această problemă. Mulțumesc! Grazie per la disponibilità. Vă mulțumim pentru colaborare și disponibilitate. Începem dezbaterea, are cuvântul mai întâi domnului Turgais. Ah, nos encontramos aquí en un, con un tema que inexplicablemente sucede. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o situație care apare atunci când nu există coordonare între sistemele juridice și uh, impactul se reflectă asupra vieții cetățenilor. Uh, când marinarii ajung la vârsta de pensionare, problema este că guvernul spaniol nu le-a recunoscut dreptul la pensii pentru că el spune că Norvegia este responsabilă pentru aceste drepturi. I-am ascultat pe marinari, am ascultat comisia și se ridică niște întrebări. Sigur că eu respect legislația norvegiană, dar ă, nu se acordă reședință marinarilor care lucrau pe vase norvegiene. Ei aveau contract de muncă valabil în Norvegia și plăteau impozit în Norvegia. și guvernul norvegian a spus că ei pot plăti impozite, dar spunea că nu au reședință în Norvegia atunci când a fost vorba de uh, drepturile de pensii, lucru care nu este corect. Trebuie să ne asigurăm că interesele cetățenilor sunt protejate. Și asta în orice situație și trebuie să ne asigurăm că nu există tratament inegal. Și că nu se încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor. Și spun asta doar ca să vă arăt că s-a comis o nedreptate foarte mare în acest caz. Drepturile lor nu au fost respectate, drepturile lor la pensii. guvernul norvegian nu face față responsabilităților pe care le are față de acești marinari. Ei uh, suferă o nedreptate, dar Comisia spune că nu putem face nimic. Eu sunt de părere că trebuie să găsim o soluție. Nu putem sta cu mâinile în sân. Eu aș uh, cere Comisiei să protejeze drepturile acestor, acestor persoane, pentru că ele nu sunt apărate așa cum ar trebui și este un lucru pe care ar trebui să îl îndreptăm. Doamnă președinte, eu cred că ar trebui să păstrăm deschisă această petiție și să încercăm să găsim o soluție care să protejeze drepturile cetățenilor spanioli și a cetățenilor de alte naționalități, fiindcă drepturile lor nu sunt respectate, după cum a spus și Comisia. Sanchez. Mulțumesc. <clears throat> Domnul Sanchez. Președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi vreau să salut călduros uh, petiționarul venit chiar din regiunea de unde sunt și eu și să-mi exprim solidaritatea cu cauza lor și uh, apărarea drepturilor sociale. Ei au lucrat pe vase norvegiene, au trebuit să plătească impozite în Norvegia, Și există o convenție uh, bilaterală datând din 1964 care ar fi trebuit să-i ajute. În 2008, uh, Comisia a răspuns la o întrebare care solicita informații în acest sens, iar în 2010 am solicitat informații suplimentare. Mă bucur că uh, Comisia recunoaște că există o problemă de nedreptate socială în acest caz, dar nu mă mulțumește mm, faptul că ea spune că nu are nicio competență. În 2008, Comisia a spus că în ceea ce privește uh, articolul 94 din regulamentul 1471, contribuțiile plătite în perioada anterioară înainte ca Norvegia să intre în spațiul EA, ar trebui avut în vedere. Acum Comisia spune că articolul 87 din noul regulament spune că uh, drepturile anterioare trebuie plătite. Acest lucru se leagă de aplicarea dreptului comunitar și, prin urmare, Comisia trebuie să se asigure că tratatele sunt respectate. Prin urmare, trebuie să reparăm această nedreptate. și să încercăm să ajungem la un acord. Ar fi bine să fie un acord bilateral, dar cel mai bine ar fi să fie unul european, pentru că pot apărea situații similare și în alte state membre și pentru că este o problemă europeană. Deci Comisia poate să-și exprime solidaritatea, dar, totodată, ar trebui și să ia măsuri. Avem nevoie de măsuri la nivel european și de aceea și eu solicit să o ținem deschisă până găsim o soluție mulțumitoare. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Milan Mon. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Și eu aș dori să vorbesc despre acești marinari, cei care au semnat petiția și asociația lor. Eu cunosc foarte bine acest caz, pentru că de mai bine de un an de zile sunt în contact cu președintele acestei asociații, deci cunosc chiar în detaliu ce se întâmplă. Este vorba despre cetățeni precum eu și noi toți aici. Și deseori eu însumi am luat contact cu Comisia Executivă pentru a o sensibiliza față de această temă dificilă și complexă. Acești uh, foști marinari se află într-o situație deosebit de complexă, pentru că, așa cum s-a mai spus deja, Spania nu îi recunoaște ca uh, având dreptul la pensie pentru că nu au lucrat în Spania, iar Norvegia, așa cum s-a spus foarte bine, <clears throat> nu dorește să le plătească pensiile deoarece uh, spune că nu ar fi contribuit, nu și-ar fi plătit contribuțiile sociale pentru a putea acum să <clears throat> aibă drept la pensie. Dar mulți dintre acești marinari au plătit impozite, unii dintre ei chiar impozite mari. <clears throat> Din câte știu eu, contribuțiile sociale erau plătite prin intermediul acestor impozite și nu prin intermediul unor alte prelevări din salariu, așa cum se întâmplă în alte state membre. <clears throat> Deci, cu alte cuvinte, din impozitele pe care le-au plătit acești marinari, o parte a ajuns și la securitatea socială. Securitatea socială din Norvegia a fost finanțată cu o parte din impozitele pe care le-au plătit acești marinari. Ori acum li se spune că nu au dreptul să beneficieze de pensii plătite de acest organism de securitate socială. Da, Norvegia nu face parte din Uniunea Europeană, dar face parte din spațiul economic european și Comisia Executivă știe foarte bine că suntem în fața unui caz care ar trebui să ajungă în fața justiției. Nu e vorba numai despre lucrătorii spanioli, ci și de lucrători din alte state membre care lucrează pe nave care arborează un alt pavilion decât cel al statului lor național. Așa cum au spus și antevorbitorii mei, ne dorim ca Comisia să aibă o poziție mult mai activă pentru acest caz ar fi bine să se facă un calcul a tuturor impozitelor pe care le-au plătit acești marinași și să se vadă ce cotă parte din aceste impozite a fost folosită pentru a finanța securitatea socială din Norvegia. Și dacă se face acest studiu, sper să avem niște concluzii mai constructive din partea Comisiei și că se va monitoriza atent ce se va întâmpla atunci când acest caz va ajunge, sper eu, în fața Curții Europene de Justiție și să se găsească o soluție pentru acești muncitori spanioli. Deci eu vreau ca această petiție să rămână deschisă și îmi doresc ca Comisia Executivă să participe mai activ la găsirea unei soluții. Numai astfel să înțelegem în ce măsură, cum spuneam, impozitele plătite de acești marinari au fost folosiți pentru a uh, finanța pensii la ora activă. Vă mulțumesc, domnul Ia. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das, das äh, wäre meine erste Frage an die Petenten bzw. an die Kommission. Äh, sind sind wirklich über die Steuern nach... Vă mulțumesc! Există dovezi că din impozitele marinarilor uh, au fost finanțate asigurări sociale, pentru că dacă este așa, mi se pare absolut normal ca acești marinari, dacă ele au plătit și au finanțat într-un fel sistemul de pensii din Belgia, trebuie să, plătească, să primească ceva în schimb aceasta este dreptatea socială. Când plătești ceva, trebuie să primești ceva în schimb. Și vorbim despre o țară cu un nivel ridicat de trai, cu un sistem social bine pus la punct. Dacă acești marinari au plătit impozite în Norvegia, atunci trebuie să exercităm presiuni asupra acestei țări pentru ca ea să înceteze acest comportament uh, inacceptabil care violează drepturi de bază. Trebuie și noi să susținem ideea unui acord bilateral între Spania și Norvegia, însă Comisia trebuie să-și ia un angajament nu numai față de Spania. Așa cum a spus chiar reprezentantul Comisiei, va fi o chestiune care va privi uh, marinar și din alte țări. Deci este o chestiune de ordin general. Poate ar fi bine să scriem și Parlamentul din Norvegia să întrebăm ce părere au ei despre această uh, situație. Pentru că e evident că este o chestiune spinoasă și Comisia Executivă trebuie să exerciteze presiuni în mod constant asupra Norvegiei. Nu putem să așteptăm ca numai statele membre să facă pași. Au existat și alte cazuri care încă nu au fost soluționate. Orice marinar va spune, da, am fost angajat timp de ani de zile, am plătit taxe și atunci la ce au servit aceste taxe? Deci și eu doresc ca această petiție să rămână deschisă, astfel încât să putem să luăm contact cu autoritățile norvegiene și să cerem să se exerciteze presiuni din toate părțile. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, transmitir también la solidaridad de mi grupo parlamentario. Nos parece un hecho insólito, absolutamente insólito. Mulțumesc, domnule președinte. Este adevărat că uh, este un caz absolut, de, absolut inacceptabil situația cu care se confruntă acești marinari. Este adevărat că este vorba de niște drepturi uh, elementare. Dacă din salariile noastre se uh, deduc uh, prestații sociale, aveți dreptul să primiți ceva în schimb mai târziu. Și, după părerea mea, trebuie găsită o soluție. Sunt complet de acord cu ceea ce au spus colegii noștri, domnul Iturgais și toată lumea. Și este adevărat că Comisia Europeană trebuie să aibă niște cerințe mai stricte în cadrul competențelor sale. Aș propune ca, pe lângă a cere Comisiei să fie exigente, noi, ca și Comisia pentru Petiții, să trimitem o scrisoare atât statului spaniol cât și statului norvegian, solicitându-le să găsească o soluție. Și rolul nostru de mediator ar putea să fie important, după cum spuneam și în cadrul raportului anual. Cred că este o contribuție importantă a Comisiei noastre și după cum a spus și Comisia Executivă, putem solicita statelor, celor două state să găsească o soluție pentru ca acești ani să se poată bucura de recunoașterea drepturilor lor sau pentru a li se rambursa contribuțiile pe care le-au avut. Norvegia trebuie să-și asume responsabilitatea. Domnule președinte, dear colleagues, it's evident that... Dragi colegi, este foarte clar că avem uh, aici uh, un cauz uh, clar în care situația de iure și de fapt sunt complet diferite. Deci avem contracte de muncă, nu-i așa? care spun că acești marinari trebuie să își plătească contribuția și au făcut-o. Prin urmare, din acest punct de vedere, au fost tratați ca alți rezidenți sau cetățeni norvegieni dar în momentul în care îți plătești contribuțiile și dările, primești și niște drepturi. În momentul în care cer să ți se plătească pensia, e bine, în acel moment nu au mai fost considerați uh, uh, rezidenți sau uh, cetățeni. Deci, iată o situație conflictuală foarte serioasă și foarte reală. După părerea mea, cred că există aici două soluții. În primul rând, la nivel european, deoarece Norvegia nu e undeva în Africa sau în, în America de Sud. Norvegia este o țară care a refuzat de două ori să adere la Uniunea Europeană. Dar are relații instituționale cu Norvegia. În cadrul acestor relații și acestui dialog trebuie să menționez să menționăm această problemă, care nu se leagă doar de lucrătorii spanioli care și-au plătit contribuțiile, ci de oricare alți cetățeni europeni care au lucrat pe baza unui contract de muncă și pe baza căruia și-au plătit contribuțiile la sistemul norvegian și care au acum dreptul de a beneficia prin urmare, e foarte clar că trebuie să rezolvăm această problemă care este menită să rezolve doar, nu doar cazul în speță, ci oricare alte instrumente. În al doilea rând, evident, e vorba de acest instrument, acest acord bilateral între Spania și Norvegia. Dar, uh, în afara dimensiunii europene, riscăm să ni se spună uh, de către Norvegia, ne pare foarte rău, dar pentru noi, uh, nouă nu ni se aplică dreptul comunitar european, deci nu suntem obligați să facem acest lucru. Ori eu cred că sunt obligați, pentru că dacă au acceptat banii, atunci, ă, din partea acestor marinari spanioli, înseamnă că sunt obligați să îi ă, plătească înapoi sub ă, forma pensiilor. Nu vorbim de lucrători ilegali aici, nu vorbim de imigranți, Uh, nu vorbim de cetățeni lipsiți de identitate, ci de niște cetățeni, de niște oameni care au avut dreptul legal și legitim de a lucra, de a uh, își plăti contribuțiile și apoi de a beneficia de acest lucru. Drept care fac apel la Comisia Europeană uh, și o rog a, în cadrul relațiilor instituționale cu Norvegia să abordeze această chestiune absolut esențială. Și, în fine, este foarte bine uh, și mm, mă bucur foarte mult când aud uh, comisia spunând, iată, e o chestie de dreptate socială. E adevărat, dar nu e suficient. Avem nevoie de o cale de atac uh, juridică pentru ca dreptatea socială să se facă. În cazul, iată, al acestor cetățeni spanioli, care căror drepturi legitime sunt neglijate. Mulțumesc. Okay. Just, uh, add, I think we should, we could... all... Cred că Uh, și noi putem să scriem din partea comisiei noastre și să ne adresăm direct uh, guvernului uh, norvegian, pentru că e o situație de-a dreptul ruș- rușinoasă. Vorbim de o țară bogată până la urmă și nu acești oameni nu reprezintă un risc sau un pericol pentru ei. Am legături foarte strânse cu Norvegia, de multă vreme, uh, am lucrat în calitate de consilier în țările nordice și mai departe. E ca și cum ar fi vorba de propria mea țară care se comportă în felul ăsta. Și, într-adevăr, trebuie să ne adresăm uh, autorităților și uh, să rezolvăm această situație. Nu au vrut să facă parte din Uniunea Europeană, ok, dar lăsând la o parte acest lucru, Eh, trebuie să, le, să invităm să fie un partener eh, onest. Prin urmare, cred că așa ar trebui să facem și eh, pur și simplu mi-e rușine, așa, în numele Norvegiei. Firmatar. Mulțumesc. Petiționarul mai dorea să ia cuvântul? Nu. Bine. Mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Este un caz ca să spun așa, banal, în care comisia, chiar dacă nu-și declară în mod explicit incompetența, spune că e un clas de nedreptate socială. S-a cerut în unanimitate ca această petiție să rămână deschise și știm că nu putem să stăm cu brațele încrucișate. Vom trimite uh, o scrisoare a autorităților norvegiene și vom cere și Comisiei Executive să se activeze un pic, să folosească instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a accelera semnarea unui acord bilateral care să țină cont de această situație și să pună capăt acestei nedreptăți sociale pe care toată lumea a recunoscut-o. Vă mulțumesc, mulțumim și petiționarului și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Mai bine zis, punctele numeroas, numeroasele petiții, nu are sens să le citesc pe toate, care au fost formulate din cauza aplicării legii zonelor de coastă din Spania. Așa cum v-am mai anunțat, am să dau cuvântul uh, petiționarilor în ordinea care le-a fost deja comunicată. Prima care va avea cuvântul în numele comunității din Valencia va fi Jose Ortega împreună cu Carmen de Lago. Vor fi Jose Ortega și Carmen de Lago, deci cum spuneam în numele uh, regiunii Valencia. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați. Am participat deja la alte reuniuni din comisia dumneavoastră și între timp în Spania nu s-a schimbat nimic. Această lege este în continuare aplicată. S-a ajuns și la o revizuire a acestei legi. Oricum, toate sunt în continuare aplicate și, cum vă spuneam, nimic, absolut nimic, nu s-a modificat de la ultimele uh, reuniuni casa unuia dintre uh, cetățenii care au, era și el petiționar și a venit la reuniunea dumneavoastră a fost între timp demolată. Deci de aceea spun că lucrurile nu s-au schimbat. Acum Spania trece printr-o perioadă dificilă, deoarece guvernul consideră că cetățenii nu sunt uh, deținători unor drepturi și în special uh, niște proprietari legitimi, ci îi consideră un fel de hoți. Și în loc să își ceară scuze pentru greșelile făcute în trecut, hotărăște să le demoleze casele și în plus îi mai pune să plătească și amenzi. Noi am depus în 2009 această petiție și mi-aduc aminte și de o dezbatere care a avut loc atunci când un, parlament britan, un parlamentar britanic a spus că de ce nu mergem în fața justiției europene. Dar eu pot să spun că Parlamentul ar trebui să, să nu se mulțumească numai cu uh, adoptarea de legi, ci și cu uh, apărarea drepturilor cetățenilor. A expirat timpul primului vorbitor, acum are cuvântul doamna Carmen de Lango. Da, da, sunt aici, sunt prezentă. Eu sunt Carmen de Lamo. Aici sunt. Bună ziua! Un minut și jumătate este foarte puțin atunci am să spun numai câteva lucruri. Și eu am participat la procesul de modificare a legii și propunerea de modificare a acestei legi nu mă satisface. Sper că drepturile de proprietate vor fi și mai bine protejate pentru ca bunurile să nu poată să fie confiscate. Și atunci transmit acest mesaj. Nu există certitudine juridică pentru cetățeni. Aproape 14.000 de cetățeni vor avea de suferit dacă această lege nu va fi modificată. Și multe generații de avocați de aici înainte uh, vor putea să uh, se îmbogățească datorită proceselor care vor avea loc. Pentru că cetățeanul este complet dezarmat în fața acestei legi. Nu poți să spui că un cetățean este un hoț. Trebuie să existe prezumția de nevinovăție într-un stat de drept. Nu eu spun aceste lucruri sau oricare alt petiționar. E vorba despre niște declarații a deputaților spanioli din cadrul dezbaterea asupra legii zonelor de coastă. Tot ce se spune despre această lege este deja bine cunoscut. Mulți dintre parlamentarii spanioli au lansat deja, deja mesaje. Mulțumesc, acum are cuvântul Margareta Garcia Jai. Buenos días, muchas gracias por permitirnos hablar. Bună ziua și mulțumesc foarte mult că ne-ați dat ocazia să ne susținem uh, cauza. Este vorba de un număr uh, de sute de 400.000 de cazuri uh, în Spania. Nu am timp și vreau să spun doar câteva cuvinte. Am și eu uh, o casă, ca și mulți alții, și iată că sunt pe cale să o pierd. Mi s-a comunicat așadar că această casa mea o să fie demolată. Uh, mă simt pur și simplu urmărită de către autorități care se folosește de această lege pentru a mă fura și nu mă pot uh, proteja, nu mă pot apăra de acest guvern care nu permite să discutăm acest, uh, această temă. Deci guvernul ne fură pur și simplu și uh, minte în fața Comisiei pentru Petiții. În scrisoarea Uh, la scrisoarea trimisă de către Comisie Guvernului uh, Spaniol, doamna Spinosa a răspuns uh, fie prin omisiuni intenționate și a mințit, menționând anumite cazuri care țin de Curtea Drepturilor Omului de la Strasbourg. Deci se citează în această scrisoare niște cazuri uh, franțuzești, dar nu se vorbește despre proprietatea privată în acele situații. Poate că, sau poate nu știa despre ce, despre ce vorbește, sau știa foarte bine. Deci, Curtea Drepturilor Omului de la Strasburg pronunță hotărâri favorabile petiționarilor în situații identice și este vorba de autoritățile și de guvernul din Turcia. Deci o situație absolut identică cu ceea ce se întâmplă în Spania cu această lege privind uh, zonelor de coastă. Un lucru vreau să vă mai spun, proprietatea privată pe care am uh, uh moștenit-o, pe care am cumpărat-o, uh, deci toată lumea care are o astfel de casă este vizată. Noi vrem să trăim și să locuim în această casă și iată că dintr-o dată ni se spune că în temeiul acestei legi casa ne va fi dărâmată și că trebuie să mai plătim și cheltuielile de demolare. Deci trebuie să se facă dreptate. Cineva trebuie să se gândească și la noi pentru că guvernul spaniol nu se gândește deloc. Și, în fine, vreau să vă spun că în spatele acestei uh, demolări se află niște proiecte de dezvoltare urbană. Toate aceste demolări uh, se uh, justifică, de fapt, de niște proiecte imobiliare unde se învârt foarte mulți bani. Una prezentație. Mulțumesc. Acum Jose Andreas Morinos are o prezentare PowerPoint, dar vă rugăm să nu dureze mai mult de 3 minute. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Înțelegi că îmi va fi foarte greu în 3 minute să vă explic uh, ancheta pe care am realizat-o în ultimii cinci ani. E vorba despre o investigație um, riguroasă, a căror rezultate le veți vedea în prezentarea PowerPoint. Nu o să am timpul să, uh, o fac, uh, să fac prezentarea integral, dar oricum vreau să vă spun că sunt foarte indignat. Acești oameni au călătorit uh, mii de kilometri și le dați la dispoziție trei minute ca să-și explice coșmarul pe care îl trăiesc. Pentru o lege de mediu avem nevoie de trei autorități. și toate aceste autorități uh, sunt uh, în cadrul unei uh, direcții generale care au venit aici să reprezinte Spania, Spania și totuși această discuție a mai avut loc și în luna martie în fața dumneavoastră. Vedeți, aceasta este legea cu privire la litoral care merge împotriva principiului proprietății. Articolele 11 și 111 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene vorbesc despre integrarea mediului în toate politicile și acțiunile Uniunii Europene. Legea pentru uh, coastei nu respectă acest articol. Aici vedeți poziția portului Valencia uh, față de Caspa și parcul uh, natural din cadrul rețelei Natura 2000. În această fotografie vedeți felul în care a regresat coasta din Valencia S-a realizat un studiu de impact în 2007 și autoritatea de coastă spune că portul din Valencia este responsabil de daunele de mediu și spune totodată să, uh, că trebuie să, uh, ca, să-și asume costurile. Iată așadar care sunt consecințele. Directiva pentru responsabilitate de mediu a intrat în vigoare în 2007. Plaja care exista aici a dispărut, iar poluatorul nu plătește. După cum am spus, acest lucru este împotriva tratatului Uniunii Europene și în plus ei primesc fonduri de la Uniunea Europeană. Iată ce s-a întâmplat și aici. Proiectul LIFE Life Duna și așa mai departe. În fotografia din dreapta este un uh, sit care face parte din Natura 2000, Traxa, societatea a făcut ceea ce vedeți aici, cu fonduri europene. Aici, portul din Valencia este responsabilul problemelor, consecințele le vedeți în fotografii. Un alt exemplu. Majoritatea autorităților spaniole nu a vrut nici măcar să răspundă la sutele de scrisori trimise uh, autorității de coastă. Deputatul Orchisa, la care i-am trimis mai multe e mail nu a spus nici măcar un cuvânt. Autoritatea de coastă spune că legea uh, privind coastele nu recunoaște dreptul de a întreprinde măsuri. O să vă arăt rapid fotografiile, pentru că în cele trei minute nu prea am cum să vă prezint uh, întreaga situație. Vă rog așadar. Mai aveți câteva secunde, spune președinta. Prin urmare, trebuie realizată o anchetă, trebuie să vorbiți cu oamenii și eu vă stau la dispoziție pentru a vă în mână toate documentele pe care le-am strâns. Legea privind coastele este o minciună. Iată aici rezultatul, felul în care linia de coastă s-a modificat. Nu se mai poate respecta nici legea responsabilității de mediu. Mulțumesc. Vă rog frumos să nu aplaudați și vreau să vă spun că am delimitat acest timp de numai 3 minute pentru ca toată lumea să poată să ia cuvântul. Este numele democrației și a dreptului echitabil de a lua cuvântul. Este un subiect pe care toată lumea îl cunoaște. Deci, când vă dăm cuvântul timp de 3 minute, este ca să ne spuneți care sunt noutățile, ce s-a mai întâmplat de la ultimele dezbateri să ne dați elemente care vor permite acestei comisii să uh, adopte o rezoluție uh, cât mai eficientă. Bună ziua, doamnă președintă doamnilor și doamnelor deputați. Sunt proprietarul unei case care va fi demolată în această vară. Ea a fost deja confiscată și drepturile fundamentale mi-au fost încălcate. De ce? Mai întâi din cauza retroactivității. Vedeți aici titlurile de proprietate pe care le am din 83 și prin ele se recunoaște că sunt proprietarul uh, acestei mori este un caz de retroactivitate total nejustificată. Apoi, există și un caracter arbitrar, pentru că funcționarii care aplică legea, în cazuri identice, iau decizii total diferite. De altfel, pentru a ști cum funcționează lucrurile, la moara mea se găsește la 7 km de linia de coastă cum s-a făcut procesul de confiscare cu complicitatea judecătorilor și încălcarea principiului nevinovăției. Proprietarul trebuie să facă el studiile tehnice pentru a arăta că nu uh, a încălcat nicio lege. Studiul a arătat că proprietatea mea nu pune niciun fel de probleme, dar judecătorul a solicitat un nou raport, ambele fiind favorabile și judecătorul a hotărât să nu țină seama de ele. Am făcut recurs la Tribunalul Suprem și avocatul a avut uh, argumente suficiente, dar oricum decizia a fost una contrară. Cum puteți, ce părere aveți despre această situație? Proprietatea mea a fost confiscată și nu am primit nimic în schimb. Cum este așa ceva posibil? Vă invit să analizați ceea ce spune articolul 8 din legea privind coastele. Ea spune că nu se vor accepta drepturi suplimentare. Doamnelor și domnilor, legea privind litoral nu recunoaște dreptul de proprietate. Dacă citim articolul, vedem că există retroactivitate. Apoi se vorbește despre oficiul de cadastru. Proprietățile nu sunt recunoscute și asta duce la lipsă de certitudine juridică. Este o lege retroactivă care încalcă dreptul de proprietate. Ce spune Cartea Drepturilor Fundamentale Europene? Că nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa. Iată de ce am sesizat Curtea de la Strasburg și am atacat statul spaniol. Jurisprudența în genul acestul, acesta de cazuri este clară. Este vorba de o încălcare a drepturilor omului și atunci vă rog să solicitați guvernului spaniol să recunoască dreptul de proprietate și să modifice legea privind zonelor de coastă, zonele de coastă. Pilar Inventare, acum cuvântul. Da, da, sunt aici. Buenos días. Antes de empezar mi intervención, quiero agradecer a la presidenta. Bună ziua! Doresc în primul rând să mulțumesc eh, președinției și tuturor eh, eurodeputaților din această comisie care ne-au dat ocazia să vorbim despre efectele negative ale aplicării acestei legi. Printre nenumăratele drepturi încălcate este vorba de anularea drepturilor eh, omului, și prezumția de nevinovăție, printre multe altele. Am adus uh, o întreagă documentație pe care am să o pun la dispoziția dumneavoastră uh, și uh, vă rugăm să mm, luați măsurile necesare pentru ca autoritățile spaniole să recunoască drepturile cetățenilor europeni. Eh, mă gândesc vecinii noștri care nu vorbesc limba noastră. Dacă pentru noi situația este atât de greu de înțeles, atunci pentru ei e și mai greu. Văzând hotărârile pronunțate de autoritățile spaniole, eh, ne simțim eh, foarte, foarte prost. Și cel mai rău lucru în aceste hotărâri Uh, se vizează persoanele uh, în vârstă care au proprietăți pe coastă. Uh, problema este că sarcina probei ne revine nouă și pentru noi, iată, viitorul este absolut dezolant. Trebuie să demonstrăm proprietatea și am făcut-o. Cum poate să spună guvernul spaniol că asigură certitudinea juridică în momentul în care uh, Uh, tribunalul a tratat uh, petițiile și reclamația noastră cu o întârziere de uh, peste 10 luni față de termenul prevăzut. Nu putem să declanșăm o modificare a acestei legi care este totalmente inadmisibilă într-un stat de drept. Mi s-a spus că s-ar lansa o adevărată bombă atomică dacă s-ar face o consultare publică, dar asta e situația și pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc, José Esperes Denis. Scusi, stiamo aspettando. Ah, scusi, ma... ah. <laughs> I didn't know. I didn't know. Eh, ho dato la parola. Ah, mi ha dato la parola? Sì. Ah, non l'ho ascoltato. Eh, eh, good morning. Eh, I would to, eh, like to present the case of the shopping center Anexo, to in Playa... Bună ziua, este vorba aici despre rolul pe care îl lua, că joacă acest uh, Uh, galerie comercială, centru comercial, care, uh, care asigură uh, locuri de muncă. Lucrările au început, s-au terminat în 79, înainte, cu 9 ani înainte de aprobarea acestei legi privind coastele și a fost aprobată în conformitate cu o rezoluție pozitivă a tuturor autorităților publice din Spania, inclusiv a celor centrale. Uh, prima demarcare a avut loc în 58, deci înainte de apariția legii, cu mult înainte. Apoi, uh, legea în 69 s-a aprobat acest centru comercial și apoi cea de-a treia, în 95, care a inclus centrul comercial. Deci, dacă asta nu este incertitudine juridică, atunci ce este? Dacă nu te prinde prima dată și nici a doua oară, te prinde a treia oară și dacă nu, o să te prinde a patra oară. E bine, în 88 s-a inclus definiția a materi- uh, materialelor uh, nefixate, precum uh, nisipul. Și acum, instanțele judecătorești spaniole spun că dacă uh, Eh, vreodată eh, existat eh, nisip sub centrele comerciale, nu și-a pierdut statutul de domeniu public. Cities should be public domain, but of course... Deci ar trebui să avem de-a face aici cu domeniul public, dar, așa cum am văzut și în multe alte cazuri, observați că și centrul nostru comercial a fost inclus, dar un hotel foarte, foarte mare nu este inclus, este în partea stânga. Deci iată un exemplu de aplicare întru totul arbitrară a legii. Deci aplicare retroactivă uh, și arbitrară a legii, pentru că s-a, uh, am construit legal cu toate permisele și autorizațiile necesare înainte ca legea să intre în vigoare. Centrul comercial Sigur că a modificat uh, configurația teritoriului și am demonstrat că este vorba de o aplicare arbitrară a legii. Prin urmare, proprietățile noastre au fost confiscate, nu am primit niciun fel de uh, compensații pentru confiscarea acestei proprietăți uh, private care încalcă articolul 17 din Declarația Universală a Drepturilor Omului și articolul 17 al Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și protocolul 1 al Convenției Europe Europene privind drepturile omului, lucruri care nu pot fi tolerate în Europa. De aceea ne-am adresat acestui Parlament pentru a ne ajuta să luptăm împotriva acestei legi nedrepte. Mulțumesc! Rola, uh... Mulțumesc. Acum are cuvântul Gabriela Maianț. Muchas gracias. Un tito me tiene que poner una presentación en PowerPoint. Vă mulțumesc, am și o prezentare PowerPoint. Buenos días. ¿Puedo aprovechar el turno de voz que no nos han dado mientras preparan esta exposición? Bună ziua. Profit de acest timp pe care l-am până la pregătirea prezentării uh, pentru că, în mod normal, nu aș avea cuvântul, uh, dreptul la cuvânt, dar vreau doar să profit de... O secundă, nici, nici nu știu cine sunteți. Vreți să inversăm ordinea? avem probleme tehnice. În timp ce verificăm, dau cuvântul la următoarea persoană. Y tampoco man... Creo que se ha hablado de la arbitrariedad, de la retroactividad, se ha hablado de... Da, cred că s-a vorbit despre caracterul arbitral, despre retroactivitate, despre legea coaze, de coastă. Scuzați-mă, o clipă, vă rog. Queremos democracia real. Ah. Per favore. Allora, adesso passiamo. Deci, acum dăm cuvântul lui Jean-Louis Sobin. Che non è presente, quindi... Care nu e în sală, deci Thomas González Díaz acum are cuvântul. Buenos días. Vuelvo a este Parlamento, o teníamos esperanza en este Parlamento. Bună ziua vreau să vă spun că ne-am pus speranțele în acest Parlament și aș dori să-mi exprim și eu solidaritatea cu această cauză. Noi considerăm că aici există o democrație participativă din partea statelor membre. Este inadmisibil ca după ce am venit 4.000 de kilometri pe costul nostru să nu avem decât 3 minute să vorbim. Au fost alții care nu au avut decât cât un minut și jumătate sau alții care nici nu au avut dreptul la cuvânt sunt persoane care nici nu au unde să stea dar, și au venit aici fără să se poată exprima liber în cadrul Parlamentului. Eu credeam că Parlamentul este o dovadă de democrație reală care lipsește în statul meu. Acum o lună am fost deja aici și v-am explicat care ar fi soluția pentru această problemă. Nu există o direcție generală care să aibă grijă de drepturile noastre. Aici, în cadrul Parlamentului, am, avut, am auzit persoane care au mințit pe banii europeni și de aceea există uh, cetățeni spanioli care nu mai au casă, care nu mai au nimic. Este vorba despre, despre uh, o adevărată speculă cu terenurile, cu uh, costurile. Există persoane vârstnice care nu mai au casă. Cum este posibil ca tot litoralul spaniol să facă obiectul unor asemenea speculații? și când vedeți că se continuă să se construiască acolo și constructorii sunt adevărați hoți de terenuri, este absolut inadmisibil aici ar trebui să existe o comisie anchetă, de anchetă. Parlamentul European ar trebui să desemneze o asemenea comisie care să meargă la fața locului, așa cum se întâmplă în alte cazuri, să meargă în toate satele vizate. Știm că nu avem drepturi la nimic, nu se respectă drepturile omului și Parlamentul nu vrea să apere aceste drepturi, dreptul la proprietate, la animalele și plantele au mai multe drepturi decât cetățenii europeni. Dumneavoastră nu recunoașteți aceste drepturi. Dreptul la proprietate este absolut inacceptabil să nu dați cuvântul anumitor persoane. Poate credeți că este normal ca aici într-un, uh, într-o geantă diplomat să avem uh, istoria unui întreg sat este inacceptabil și ar trebui să fiți cetățeni care să meargă până la capăt într-o problemă. Sunteți aici pentru că noi vă plătim. Noi am venit singuri, ne-am plătit noi cheltuielile și sunt persoane la care le-ați dat un minut și jumătate să vorbească. N noi nu mai avem case, iar Partidul Socialist ne cere să votăm pentru el. Și dacă nu mai avem case, cum să putem accepta să votăm pentru socialiști? Oricum, mult noroc, doamnă președintă, și sper să faceți o comisie de anchetă și cu banii europeni să faceți altceva decât să ne destrugeți casele și satele. Mi dispiace că... Îmi pare rău că întotdeauna există niște reacții atât de violente și îmi pare foarte rău că unii cetățeni par să nu înțeleagă că și alți cetățeni au aceleași drepturi. Atunci când vă dăm atât de puțin timp să vorbiți, o facem pentru că ne gândim la toți cetățenii, la toți petiționarii și tocmai pentru că vrem să dăm un spațiu pentru toată lumea, timpul este atât de limitat. Încercăm să ajungem la un echilibru. Deci vă rog frumos, chiar și în interesul dumneavoastră, să nu mai repetați lucruri care deja au fost spuse, au fost scrise. Vorbiți despre elemente noi. Dacă încă ne ocupăm de acest subiect, este tocmai pentru că avem intenția să vă dăm un răspuns și nu vrem să facem speculații. Acesta este prețul democrației. Mai există și cetățeni care au venit din alte părți din Uniunea Europeană și au și ei dreptul să vorbească. Cei care au venit aici înainte dumneavoastră au avut și ei timpul să vorbească. Și dacă v-am acordat două ore azi dimineață pentru acest subiect, este pentru că suntem de acord cu faptul că trebuie să vă exprimați, dar eu nu sunt de acord cu faptul că dumneavoastră vă folosiți timpul alocat nu pentru a vorbi despre elementele noi din dosarul dumneavoastră, ci pentru a critica Parlamentul European și această comisie. Dacă prezentarea PowerPoint este uh, acum uh, gata, dăm cuvântul Gabriel Myers. Dacă se mi-a dat... Bună ziua tuturor! Mai întâi vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă explic încă o dată situația de la noi de acasă și cazul meu special. Profit de ocazie, ca și ceilalți, pentru a insista asupra faptului că trebuie neapărat să modificăm această lege nedreaptă. Totodată vreau să vă spun că ne preocupă nedreptatea din spatele acestei legi. Când vorbim de nedreptate, trebuie să știți că toți marii hotelieri din zonă au fost excluși, deși există vreo 40 de întreprinderi de familie care au fost incluse și este inacceptabil ca aceste zone care au devenit zone publice să în aceste zone să existe proprietari care au câștigat în fața instanței supreme și acum să fie din nou urmăriți în justiție este total nedrept. Și dacă procedăm astfel, este total nedrept ca anumite uh, clădiri care sunt acolo de 50 de ani să fie acum considerate în domeniul public uh, chiar dacă se vede că ei construiesc acum clădiri noi și uh, este nedrept faptul că în Spania există această lege în virtutea căreia guvernul poate să spună ce este uh, al statului și el se apără spunând că dacă Tribunalul Constituțional a ratificat această lege a zonei de coastă, atunci ea trebuie pusă în aplicare, dar noi nu știm care este valoarea unei uh, concesionări temporare pentru un teren. Aici uh, avem un guvern care, în mod gratuit, obține mii de kilometri de litoral și după aceea ne spune că da, proprietarul poate să rămână 30 sau 60 de ani în această casă, după care uh, poate să hotărască și recupereze concesiunea când vrea. Nu se mai vorbește despre faptul că fostul proprietar trebuie să plătească costurile de uh, demolare. Uh, De exemplu, un vecin din Mallorca în 2003 nu a fost vizat de această problemă, dar în 2007 totul s-a schimbat și proprietatea sa a devenit domeniu public. Nu trebuie totodată să uităm că clădirile, blocurile și clădirile din beton ă, sunt locuite. Nu este vorba doar de construcție, vorba de viață și în cazul meu e vorba de un hotel de familie pe care îl avem grație sacrificiilor tatălui meu. Iar aici e un hotel care funcționează de ani buni și în zonă sunt doar mici exploatații familiale și dacă lucrurile continuă așa, atunci toți aceste proprietăți, toate aceste proprietăți vor deveni domenii publice și insula nu va, mai, va deveni o insulă fără suflet, pentru că nu vor exista decât mari uh, centre hoteliere, la fel și cu barurile și cu restaurantele. Totul va merge în mâinile statului. E o afacere foarte bună, nu? Dar este nedrept să vedeți cum se tratează această zonă pentru că ea s-a dezvoltat grație populației care au apă apărat-o pe ea și i-a apărat mediul. Luptăm de 8 ani pentru ca această legislație se să se schimbe. Acum se vorbește de un studiu uh, de, pe fiecare caz în parte, dar este evident că este greu să găsim o soluție satisfăcătoare pentru toată lumea. Noi lucrăm în incertitudine, nu știm dacă hotelul sau casa noastră va fi acoperit de problemă sau nu. Rosa, îmi pare rău. Trebuie să vă opriți aici. Rosa Gaiagoso acum are cuvântul. Muchas gracias. La primera vez... Bună ziua tuturor! Eu reprezint 55 de vecini vizați de legislația zonelor de coastă. Nu o să repetăm ceea ce, nu o să repet ceea ce s-a spus deja, dar trebuie să mergeți la fața locului, să vedeți că exact așa că există acolo o zonă industrială care contaminează o zonă Natura 2000. Există case de familie care sunt afectate de această legislație, iar vecinii și proprietarii nu, proprietarii nu vor compensații, vor să își păstreze casele. Și ca dumneavoastră să mergeți acolo ca să vedeți cum uh, unele case la 20 de minute de coastă sunt uh, distruse, în timp ce altele construite ilegal sunt uh, păstrate. Trebuie să veniți la fața locului, să vedeți acolo cum există zone industriale în uh, spații Natura 2000. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum că s-a încheiat uh, cu intervenție din partea petiționarilor, cel puțin uh, cele introductive, dau cuvântul comisiei. Domnul Gavriliades. Vă mulțumesc, doamnă președinte, nu mai am nimic de adăugat față de ceea ce s-a spus deja. În stadiul actual, nu putem să vorbim despre o încălcare a dreptului comunitar, dar Comisia este în contact cu autoritățile din Spania pentru a vedea dacă se poate vorbi despre o discriminare a cetățenilor care nu sunt de naționalitate spaniolă, ceea ce ar însemna că anumite prevederi din dreptul comunitar au fost încălcate. Dar, cum spuneam, suntem în contact cu autoritățile din Spania. Acum începem dezbaterea și dau mai întâi cuvântul uh, domnului Iturgais. Un minut sau cât? Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am înțeles că am numai un minut la dispoziție. Totuși, și astăzi, după ce am ascultat ce au spus petiționarii, este evident că nu s-a făcut nimic, că continuă să fie demolate case și continuă această mare nedreptate. Repet, avem nevoie de o lege, o lege corectă, rațională, logică. Aceasta este adevărata problemă întotdeauna am spus că eram împotriva acestei legi. Suntem împotriva aplicării retroactive a acestei legi și mai ales împotriva aplicării arbitrare. Și în plus, așa cum s-a spus, această lege creează incertitudine juridică pentru mulți dintre petiționari. Știți că la Senat există un proiect de lege uh, nou care este dezbătut, la fel și la Camera Deputaților. Cu toți aici suntem reprezentanți ai cetățenilor și avem, e adevărat, o apartenență politică și poate că părerea noastră despre acest caz este influențată de apartenența noastră politică. Dar, din păcate, la nivel european nu putem să facem mare lucru. Sau prea puțin. De aceea, cerem ca anumite articole să fie abolite, mai ales acele articole care nu recunosc drepturile legitime de proprietate. A, a fost întrerupt. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Domnul Meier. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președintă. Da. Am avut ocazia să analizăm în lung și în lat acest subiect. Și totuși, autoritatea care se ocupă de zonele de coastă ar fi trebuit să ne trimită o reacție la numeroasele petiții pe care le-am primit și încă nu a făcut acest lucru. Totuși, există grupuri parlamentare, printre care și al meu, care sunt de acord cu această lege spaniolă, pentru că în Spania multe dintre uh, coaste au fost cu totul distruse din cauza proiectelor imobiliare, dar nu suntem, bineînțeles, de acord cu aplicarea uh, nedreaptă și arbitrară a acestei legi. Trebuie să se țină cont de cazuri specifice, nu să se aplice tot timpul criteriile generale. Căci din cauza unor criterii mai degrabă arbitrare, s-a ajuns la situații în care uh, hotelurile din uh, lanțurile internaționale au rămas în picioare, pe când uh, cele mai mici sau casele um, individuale au fost demolate. și există un risc. Nu ar trebui să confundăm dezbaterea asupra acestei legi cu o discuție despre legitimitatea ei sau legitimitatea Parlamentului care a votat-o. Acum are cuvântul domnul Esteban. Esteban. Sí, Rosa. Sí, gracias, señora presidenta. Bien. Doamna Esteban. Vă mulțumesc, doamnă președintă. La început, această lege a creat multă incertitudine. Eu vin din Mallorca și din cauza acestei legi liniile de demarcare a coastelor au fost modificate. Legea se aplică în mod retroactiv și arbitrar și consecințele toată lumea le cunoaște. Diferitele guverne au continuat pe această cale. Avem nevoie de uh, certitudine juridică. Trebuie să fim siguri că drepturile noastre și mai ales dreptul la proprietate sunt protejate. Și știți că și pentru insula noastră ar trebui să existe niște clauze speciale. Este o insulă care trăiește de pe urma turismului, dar nu s-a făcut nimic. Și din păcate, toate structurile sunt amenințate. Încă o dată, micile pensiuni, micile hoteluri construite încă din anii 50 riscă să fie distruse, pe când uh, marile hoteluri nu uh, au absolut nicio problemă. Cum spuneam, oricine poate să vadă cu proprii ochi consecințele aplicării acestor legi. A devenit o adevărată tragedie și au existat multe victime, da. Eu cred că noi, Comisia de Petiții, putem să cerem guvernului din Spania să modifice această situație. Doamna Muniz acum are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Legea zonelor de coastă din Spania este acum uh, mult prea cunoscută. Partidul Popular a fost mult timp la putere și a spus că va schimba această lege, dar timp de 8 ani cât a fost la putere nu au făcut nimic pentru a o modifica. Pentru că e o lege care datează uh, de la sfârșitul anilor 90 și care a fost aplicată într-un ritm mai mult sau mai puțin alert. Practic, dintr-o lege de protecție a zonelor de coastă s-a transformat într-o lege de confiscări, o lege de exproprieri, și cum s-a putut ca o curte constituțională dintr-o țară democratică, pentru care am tot respectul, dar cum s-a putut ca această curte constituțională să accepte o asemenea lege care încalcă drepturi universale, precum dreptul de proprietate? De exemplu, în hotărârea de pe 29 martie 2010, s-a vorbit despre un caz foarte similar, precum cel cu uh, care se confruntă proprietarii de pe zonele de coastă ale Spaniei. Era vorba despre o cauză din Franța. Și Curtea de Justiție Europeană a hotărât, deci, în această cauză că dreptul de proprietate privat primează asupra dreptului statului. Și această lege în Spania se aplică uh, la 92% din suprafața totală de, uh, a zonelor de coastă din Spania. Cum spuneam, liniile de demarcare au fost întrerupte. Oratoarea a fost întreruptă. Domnul Martinez acum are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Această lege pentru zonele de coastă a fost necesară, dar aplicarea sa este deosebit de complexă. Comisia a spus ce avea de spus dreptul european nu a fost încălcat prin această lege, nici măcar în faza în care ea este aplicată. Și apoi, Spania este un stat de drept. Nu putem să punem sub semnul întrebării acest lucru. Cine o face, greșește. Au fost denunțate anumite caracteristici ale aplicării acestei legi. Eh, todo sigue igual, lo ha dicho alguno, no hay nada nuevo. Și pentru multe dintre ele, hotărârea pronunțată a fost eh, în favoarea lor. Așadar, cred că nu facem până la urmă decât să repetăm ceea ce s-a spus, ceea ce am mai spus în trecut. Grupul nostru ține legătura cu autoritățile de acasă, și vrem să ne asigurăm că aplicarea legii va beneficia de simpli, simplitate și mai mult uh, bun simț. Mulțumesc! Am ascultat uh, cu multă atenție cele spuse de petiționari uh, și, într-adevăr, este o cerere plină de, de emoție, de sentimente. Este vorba de o cauză veche care afectează multă lume și în momentul în care au fost înaintate aceste petiții, eh, chestiunile erau de două tipuri, cele legate de domeniul public, cele legate de proiectele de dezvoltare uh, urbană și uh, cea legată de dreptul proprietății. Asta însă ține de competența națională în conformitate cu tratatele uh, europene. Cum ziceam, legea asta a fost adoptată în 88. La degradație fizică, un proces de privatizare. Și de atunci a fost aplicată în Spania. A avut loc o privatizare a zonelor de coastă și, conform uh, Constituției spaniole, drepturile oamenilor sunt respectate. Categoric, legea trebuie să fie uh, în conformitate cu Constituția, să respecte Constituția. Ori Constituția recunoaște dreptul la proprietate. Există posibilitatea de a trimite astfel de cauze în uh, fața curții drepturilor omului. Uh, cred totuși că este posibil să găsim uh, soluții pentru a remedia aceste situații. Sorry. Um zwei, drei Punkte. Zum einen, natürlich ist es möglich, im öffentlichen Interesse zu enteignen. În primul rând, aș vrea să vă spun că este posibil să se facă exproprieri în interesul general, dar în astfel de situații trebuie să se acorde compensații. Există o carte a drepturilor uh, fundamentale care este aplicată de câțiva ani și care spune foarte clar că trebuie să se aplice compensații, să se uh, acorde compensații. Altfel, autoritățile sunt niște hoți, de fapt. nu putem uh, să ne dăm înapoi și să zicem că treaba asta nu uh, are amploare europeană, ci uh, Iată însă că oamenii își investesc uh, bani, investesc uh, capital uh, și până la urmă sunt lipsiți de aceste fonduri. Vorbim de oameni care s-au stabilit acolo, care și-au deschis o afacere deci există o mișcare a capitalului, prin urmare trebuie să fim mai atenți la aplicarea drepturilor omului în conformitate cu Carta. Only two or three remarks, because this is probably the oldest. Mulțumesc, uh, zice domnul Boștinaru. Am două sau trei uh, comentarii, fiindcă e vorba de o cauză pe care o dezbatem de un număr de ani și n-am rezolvat-o niciodată. În primul rând, aș dori să fac uh, apel la dragii mei colegi spanioli să nu-și joace jocul politic uh, național aici, în Parlamentul European. Pentru că aș dori să vă reamintesc că de două ori domnul Aznar a, fost uh, la guvernare, adică opt ani, și numai după aceea a venit domnul Zapatero. E, și Acum să faci pe purul și să zici că tu ești un înger și ceilalți, ceilalți sunt draci, nu cred că este uh, corectă. De aceea aș ruga petiționarii să nu uh, menționeze aspectele politice. Noi uh, suntem aici pentru a reprezenta uh, Europa și nu pentru a reprezenta niște atitudini partizane. În ceea ce privește serviciile juridice ale Parlamentului uh, și ale Comisiei, au arătat că nu a avut loc vreo încălcare a dreptului comunitar. Prin urmare, la nivelul Parlamentului și a Comisiei, nu, ex, nu, nu, nu, nu se poate face apel la ele pentru a juca un rol. Aș dori să, să existe, dar din nefericire nu se poate. Aceasta fiind situația, nu putem decât să cerem ca legea să fie modificată, este clar că ar trebui să fie modificată. Și apoi, în al doilea rând, instanțele judecătorești sunt cele chemate să se pronunțe și, în final, Curtea Europeană a Drepturilor Omului care poate să decide în astfel de situații. Mulțumesc! Mulțumesc. Colegi, per favore. Domnul Iardar, vă rog frumos, nu vă mai depășiți timpul alocat. Vielen berühmter Satz eines Philosophen ein, der mal gesagt hat, im Strom der Wahrheit schwimmt die Lüge. Mulțumesc uh, foarte mult. E adevărat că adevărul se amestecă de multe ori cu minciuna. Este foarte clar că intențiile sunt bune. Sigur că uh, Uh, țările și statele au dreptul de a-și proteja, proteja zonele de coastă uh, și uh, să emită legi pentru a pune în aplicare acest lucru, în special când este vorba de protejarea interesului public. Există însă un conflict uneori între interesul public și interesul individual și atunci trebuie să vorbim despre compensații. Compensații uh, acceptabile care să permită persoanei în cauză să-și construiască o proprietate sau să-și cumpere o proprietate în altă parte. Dacă uh, există uh, uh, compensația este prea mică, vorbim mai degrabă de expropriere. Și în timpul comunismului se vorbea de compensații, dar lucrurile nu se întâmplau așa. Prin urmare, trebuie să ne gândim la acest aspect al compensațiilor, dacă ele sunt într-adevăr adecvate, pentru că oamenii trebuie să primească o compensare adecvată pentru aceste proprietăți. Sincer să vă spun nu-mi place deloc să aud comisia spunând nu avem competențe, nu răspundem uh, de dreptul de proprietate și mai departe, pentru că nu cred că este corect ca lucrurile să se întâmple așa. Mulțumesc, domnul Helmer. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Martinez ne-a spus că Spania este un stat de drept și nimeni nu poate să, fie, să nu fie de acord. Îmi pare foarte rău, dar eu nu sunt de acord. Iată că Spania nu respectă dreptul de proprietate, nu aplică libertatea contractuală și face exproprieri pe, un, pe baza unei legi retroactive. Trebuie să recunoaștem că guvernul spaniol uh, pur și simplu uh, ignoră ce se întâmplă și uh, nu-i pasă deloc de criticile care îi se aduc și nu face nimic. Uh, sigur că uh, există consultări nu la nivelul uh, comisiei. O spun treaba asta de vreo 10 ani, ceea ce înseamnă că și comisia a hotărât că nu va face nimic. Doamnă președinte, această comisie a fost uh, umilită de sistemul european, cât și Parlamentul European este pur și simplu umilit de felul în care operăm. Și aș sugera că, până la urmă, Uniunea Europeană însă și-a fost umilită pentru că am, demo- am demonstrat că faptul că vorbim despre valori și drepturi nu au nicio legătură cu faptul că uh, trebuie să asigurăm aplicarea acestor drepturi pentru uh, cetățenii noștri. Dacă vrem într-adevăr să facem ceva pentru ei și când vrem, nu putem să o facem. Mulțumesc! Yes, thank you, uh, Madam Chair. I just want to stress... Mulțumesc, doamna președinte. Spune doamna Ocan, vreau doar să subliniez câteva lucruri. Mai întâi, coasta spaniolă are nevoie de protecție. Spania ar fi fost cu totul alta astăzi dacă nu ar fi existat această lege. Să nu uităm acest lucru. Niciunul dintre politicienii spanioli nu ar trebui să fie mândri de ceea ce s-a întâmplat. E plin de hoteluri acolo și este vizibil că lucrurile nu funcționează. Uh, felul arbitrar în care problema a fost tratată este evident. Put am putea măcar spune oamenilor că dacă societatea locală uh, aprobă, sigur că lucrurile ar trebui să fie respectate, dar ar trebui să și plătească compensanții. Uh, toate aceste lucruri există în raportul meu pentru că și acolo s-a menționat uh, legea privind zonele de coastă, dar această lege este diferită de problema urbanizării în general și atunci aș sugera să creăm un raport nou care să se ocupe de problema legii uh, privind zonele de coastă și să sublinieze, ca și raportul meu, că avem competențe, că Uniunea Europeană are competențe, pentru că avem articolele 2 și 7 și conform raportului meu, s-a votat că există aceste competențe și trebuie să le folosim pentru a solicita și drepturi de bază, pentru că este evident că ele sunt violate, cel puțin în cazul de față. Vă mulțumesc. Onorevole Ghimenez. Mulțumesc, domnul Jimenez. Eh, bueno, me acabo de enterar que... Doamna Jimenez, îmi cer scuze. Da, tocmai am uh, auzit că și alte, probleme au, și alte persoane au uh, discutat aceeași problemă. Dar uh, o să vorbesc eu numele colegilor mei care nu au reușit să se exprime, și anume agricultorii din uh, zona Golfului Gadis, care sunt indignați pentru că au titluri de proprietate privată pentru anumite saline și dreptul lor nu este respectat, ceea ce are consecințe sociale și de mediu. Acești, aceste persoane vor rămâne fără întreprinderile lor și fără compensații, ceea ce creează o enormă insecuritate juridică. Noi trebuie să apărăm drepturile proprietarilor legitimi și să încercăm să facem guvernul spaniol să corecteze aceste neregularități care au consecințe grave pentru numeroși cetățeni europeni și pentru imaginea Spaniei. Sunt de acord cu cei care au spus că Comisia Europeană nu poate să se detașeze de acest gen de cazuri. Este văzut, toată situația este văzută ca ultimă soluție și trebuie să facem totuși ceva. Domnul Biland, acum spune președinte. Mulțumesc. O să vă spun ce nu mi place mie în această comisie. Suntem un parlament transparent și nu trebuie nici să aplaudăm, nici să huiduim anumite intervenții. această comisie devine un atelier al politicii naționale și nici asta nu este bine. Eu aș vrea să știu dacă dreptul european este sau nu vizat. Și nota serviciului juridic îmi pare foarte corectă, dar nu suficientă. De exemplu, nu știm dacă există o nouă jurisprudență la Curtea de la Strasburg care spune că drepturile fundamentale se aplică și în acest caz, inclusiv atunci când drepturile cetățenilor europeni sunt limitate. Dacă există o restricționare a drepturilor, fie că e vorba de libertate de circulație sau altceva, deci dacă se limitează un anumit drept, atunci Carta Drepturilor Fundamentale trebuie să se aplice. Da, dragi colegi, mă întrerupeți, deși nu ați făcut-o și cu alți colegi. Este o chestiune foarte complexă și trebuie să încercăm să o înțelegem. Trebuie să intrăm în contact cu serviciul juridic și să urmăm o procedură contradictorie. Atrag atenția petiționarilor asupra acestui fapt. În dreptul roman există acest principiu și dacă nu sesizați instanțele spaniole spunând că s-a încălcat dreptul european, ei bine, atunci va apărea o întârziere. Mai întâi trebuie să mergeți în fața instanțelor spaniole și să vedeți să vedem cum apar aceste probleme în fața instanțelor uh, spaniole. Doamna Bilbao urmează, spune președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vreau doar să vă spun următoarele. Poate că această lege spaniolă a fost necesară. Există cazuri pe care le cunosc mai bine în special cel al morii domnului care a vorbit mai devreme, și aici gestionarea dosarelor este absolut uh, de neînțeles. Acești oameni cheltuie bani pentru a merge în instanță și ce spun autoritățile spaniole? Că uh, lucrurile trebuie analizate caz cu caz și că trebuie să găsească o soluție corectă. Uneori nu știm ce criterii sunt la baza unor delimitări și atunci trebuie să facem tot ce putem pentru a ne concentra pe instituțiile competente. Comisia Europeană ne spune că nu poate să se ocupe de aceste dosare pentru că nu e vorba de discriminare, este o lege cu caracter național. Și la fel se întâmplă și cu alte legi, nu doar cu legea privind zonele de coastă. Deci mulți deputați spun că nu uh, putem ataca legile naționale. Deci modul de administrare a acestui caz este unul inadecvat. Nu s-au găsit soluții corecte și atunci trebuie să facem un efort. Și prin intermediul rapoartelor Parlamentului putem să facem acest lucru, dar trebuie soluții urgente totodată pentru uh, a face față acestor uh, discriminări. Doamna Autman, acum. Da, mulțumesc. Îmi pare rău că am uh, ratat prima parte a dezbaterii. Anul trecut am întrebat am pus o întrebare comisarei Reding și ea mi-a spus că, ea va, că comisia va analiza acest dosar pentru a vedea uh, dacă au existat cazuri defavorizate pe motive de naționalitate. 90% din persoanele vizate nu sunt cetățeni spanioli. Eu aș vrea să întreb Comisia dacă acest lucru este adevărat sau nu. Aș fi vrut să știu dacă a existat o anchetă a Comisiei cu privire la acest dosar, pentru că destinul acestor persoane trebuie luat în serios. Mulțumesc! Thank you, Doamna Andres urmează, spune președinta. Mulțumesc, doamnă președinte reclamațiile cu privire la încălcarea dreptului de proprietate se tot adună. Cetățenii de diverse naționalități au fost afectate de această situație. E vremea acum să începem să vorbim și să despre soluții și să luăm măsuri. Deși Comisia Europeană tot spune că nu are competențe în tratarea problemelor legate de drepturile de proprietate și oamenii spun că nu e vorba de drepturile omului care să fie apărate de Uniunea Europeană în acest caz, Comisia continuă să financeze regiunile în care se întâmplă aceste anomalii și am văzut exemple chiar aici prezentate de petiționari. Deci, de ce să continuăm să finanțăm regiunile în care se întâmplă aceste anomalii? Am introdus acum amendamente la bugetul european pentru 2012, prin care solicit blocarea fondurilor pentru regiunile în care se întâmplă aceste anomalii și sper ca membrii din această comisie să susțină amendamentele mele. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc, nu știu dacă reprezentantul comisiei mai dorește să ia cuvântul pentru a da unele răspunsuri acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Exact asta încercăm și noi să facem cu autoritățile spaniole. Nu știu de unde aveți aceste cifre de, aceste cifre de 90%, dar impresia mea este că marea majoritate a cazurilor e vorba de cetățeni spanioli afectați de această lege. Asta nu înseamnă că nu există și alți cetățeni europeni, dar Împreună cu autoritățile spaniole, noi încercăm să vedem exact ce se întâmplă cu cetățenii din Uniune, dacă există o discriminare și a altor a, a, cetățenilor de alte naționalități. Tocmai asta încercăm să facem. Ringrazio comunque il rappresentante della Commissione. Mulțumesc. fragen, ob überprüft worden ist, ob im Zusammenhang. Atunci când e vorba de lucrări, de demolare, eu aș vrea să întreb Comisia dacă este respectată legislația uh, privind piațele publice. Ultima domandă la Comisiune. Comisia poate să răspundă. Vă mulțumesc. Întrebarea domnului Wieland face trimitere la petiția din petițiile care privesc regiunea Valencia. Într-adevăr, una din aceste petiții a ajuns la Curtea Europeană de Justiție și avem deja avizul avocatului general în această cauză și în acest aviz s-a spus că uh, legea europeană a uh, licitațiilor publice nu se aplică. Oricum, imediat ce vom primi înscris acest aviz al avocatului general, uh, îl vom trimite și comisiei dumneavoastră. Grazie. Allora, stavo... Uh... Vă mulțumesc. Acum Așa cum prevede regulamentul nostru de procedură, am să dau cuvântul din nou petiționarilor și atunci aș vrea să dau posibilitatea să ia cuvântul la 10 persoane, dar 10 care să fie diferite față de cele care au vorbit la începutul acestei dezbateri și vă rog frumos să nu depășiți mai mult de un minut. Deci acum îi dau cuvântul lui Juan Jimera. Ante todo, pedir disculpas por mi infortunada intervenție. Bună ziua! În primul rând, aș dori să cer uh, scuze pentru comentariul pe care l-am uh, făcut înainte. Nu este vorba că încerc uh, să fac aici un partizanat politic de dreapta sau de stânga. Nu suntem decât o singură familie până la urmă. Avem uh, o fermă uh, și vreau să vă spun că de 15 ani noi ne luptăm ca să o păstrăm în familia noastră. Pe proprietatea noastră uh, se intenționează construirea unei centrale electrice. Uh, situl nostru este acum parte din Natura 2000, dar uh, după aceea a apărut această celebră uh, lege a coastelor care afectează o fâșie, o suprafață mare în care intră și proprietatea noastră. Și ne aflăm într-o situație lipsită de apărare se spune că 15 metri, de fapt, reprezintă fâșia de, de plajă. Dar uh, plaja asta e acolo de vreo 6.000 de ani. Uh, deci legea uh, costieră Uh, s-a aplicat uh, cu câteva mii de ani întârziere uh, și o chestie de-a dreptul barbară. Vreau să vă spun că cei care au tras această linie, care au făcut această demarcație, demarcare, nu, nu s-au gândit la toate aceste lucruri. Acum Iată că pierdem 1500 de metri pătrați care se află dincolo de linia de demarcație. Există o linie de demarcație aprobată din 2003 și care nu ne afectează, dar ce a apărut uh, mai târziu, legea din 2007 uh, uh, ne afectează, ori situația asta vreau să vă spun că este întru totul arbitrară. Mulțumesc. Un minut acum, vă rog. Da, vreau să răspund domnului Martinez, care a spus că totul e drept acolo unde prevalează statul de drept. În, uh, eu sunt uh, străin uh, în zona respectivă și vreau să vă spun că am lucrat împreună cu cetățenii locali pentru și ne-am adresat adunării locale care ne-a spus că nimic nu se va întâmpla dacă comunitatea nu vine cu o propunere. Ne aflăm în centrul unui parc natural în care există uh, 100 de uh, reședințe. Este vorba de 17.000 de metri pătrați de teren uh, protejat uh, Eu sunt uh, uh proprietarul unei uh, case, unei proprietăți aici, uh, care este înregistrată, e conform cu legea, îmi plătesc toate taxele și impozitele și iată avem o listă întreagă de nume pe noi ne, ne au ajuns să ne considere ca și cum am fi niște persoane ilegale și uh, uh, proprietățile noastre sunt considerate ilegale. Mi se spune acum că terasa mea, de exemplu, ține de domenic. Președinta, mă scuzați, trebuie să vă întrerup. Uh, dacă îmi permiteți, vreau să vă spun că am absolută nevoie de comisia dumneavoastră Eh, trebuie neapărat ca cineva să reacționeze. Sunt la dispoziția dumneavoastră zi și noapte ca să vă demonstrez eh, drepturile mele. Deci am nevoie de ajutorul dumneavoastră și nu o să mă resemnez. În cazul în care au existat greșeli de interpretare, vă rog frumos să te trimiteți documentele, să le trimiteți secretariatului și noi vom ține cont de ele. Acum îi dau contul lui Ian Coasuvisant. Um, thank you very much. I'll have to reduce. Mulțumesc foarte mult, o să fiu uh, succint. Uh, am fost invitați la Bruxelles și am fost uh, informați în legătură cu scrisoarea din uh, octombrie 2010 a Comisiei, în care se reflectă petițiile noastre. Uh, și noi am fost uh, exceptați din uh, lotul general cu mențiune specială la capitolul 4 din acel document. Am constatat că, într-adevăr, s-au luat măsuri și guvernul spaniol uh, a răspuns uh, solicitării dumneavoastră. Nu am avut uh, acces la aceste informații precise care au fost uh, transmise de guvernul spaniol. Studiul de impact a arătat exact ceea ce noi am denunțat prin petițiile noastre și prin scrisorile adresate autorităților spaniole, și uh, faptul în care aceste proiecte uh, finanțate cu bani europeni, care uh, vor fi construite exact în zonele afectate. Îmi pare rău că trebuie să vă spun acest lucru, dar concluzia comisiei nu contravine faptelor, pentru că studiul de impact și rezultatul acestuia, așa cum au fost furnizate de Ministerul Mediului, Uh, arată uh, o, o concluzie care este total uh, greșită pentru că toate dovezile arată că a avut loc o încălcare gravă a directivelor europene în timpul aplicării acestor proiecte care au fost cofinanțate cu bani din fondurile structurale. Președinta, mulțumesc. Carter. Well, I would like to say... Eu vreau să vă spun că ne așteptăm să luați măsuri dumneavoastră, Comisia pentru Petiții. Nu putem accepta ideea că nu se poate face nimic dar cred că un nou raport va contribui ca lucrurile să se miște. Trebuie să investigați aplicarea dreptului de proprietate la nivel european. Și aceasta cred că e un lucru la care vă gândiți, pe care vă gândiți să o declanșați. Vă rugăm foarte mult, nu putem să lăsăm situația așa cum este. Trebuie să progresăm și să obținem o îndreptare, o reparare, pentru că această lege despre care vorbim a schimbat definiția domeniului public și afectează un număr mare de oameni. Această aplicare retroactivă a legii nu este acceptabilă. Deci nu se poate accepta ca proprietățile noastre să ne fie luate fără să primim în schimb compensații adecvate, așa cum se întâmplă nu se oferă niciun fel de compensații. Nu vrem compensații, vrem să ne păstrăm proprietățile. Domnul Domingo acum. Cu microfon, vă rugăm. Mulțumesc și eu am să fiu uh, succint. Câteva date, în primul rând. Uh, suntem, uh, din nefericire, obligați să repetăm uh, ce am spus și data trecută și nu am făcut decât să pierdem timpul. Dar acum cred că ar trebui să ni se acorde și nouă oarecare respect. Și uh, noi vă respectăm, dar vă rugăm să luați treaba foarte în serios. E vorba de o expropriere, nu se oferă compensații principiul retroactivității se aplică, lucru care nu este interzis de lege pe baza dreptului roman. În felul acesta, dacă, de exemplu, statul meu, care datează din secolul XIX, iată că oamenii de acolo riscă să fie expropriați și s-au acceptat o concesiune pe, pe 40 de ani pentru rafineria de petrol. Deci iată cum se prezintă situația. Ce putem spune dacă uh, comparăm consecințele asupra mediului? Ei bine, uh, avem uh, o adevărată piață și mă scuzați, oratorul s-a întrerupt que trabajan solo para la administración imposibilita. Avem o serie întreagă de întreprinderi care nu lucrau decât pentru administrație și nu putem ști exact ce s-a plătit pentru a se obține aceste rezultate. Avem de-a face cu un mecanism care nu ne permite să stabilim adevărul. E ca un roman negru. Mulțumesc! Eu vreau să vă vorbesc despre o proprietate a mamei mele care a fost uh, construită la, pe la 1800 și uh, aplicând această lege, uh, mama mea a fost și-a pierdut proprietatea. Dumneavoastră sunteți ultima noastră speranță. Ne-ați convocat să venim aici, ne-ați spus că la ora 10 în această dimineață petițiile noastre vor fi examinate. Sunt dezolată, dar nu ne-ați dat cuvântul suficient. Nu avem timp decât să citim sau să rostim, eu știu, opt rânduri. E vorba de niște sute de ani de viață, de suferință, de investiții care nu se pot rezuma în câteva rânduri. Ne simțim trădați de noi înșine și de toți ceilalți legea coastelor ne fură și dumneavoastră ne-ați luat ultimul lucru care ne mai rămânea, speranța de a rezolva ceva prin intermediul acestei petit, eh, comisii. Eh, Domnul Antonio Alonso, acum mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu eh, și eu succint. E bine, această lege uh, mi-a confiscat bunurile. De doi ani și jumătate nu mai am casă. Statul spaniol, țara mea, nici măcar nu știe unde trăiesc. Și există un document public înregistrat din 53 uh, și locuința mea, mobila mea, toată istoria mea face parte din niște resturi care nu mai există. Ori casa mea a fost construită uh, legal în uh, 53 cu toate permisele și autorizațiile necesare. Am un certificat aici că, care arată că uh, Uh, care demonstrează că nu mai am niciun fel de apărare de doi ani și jumătate și autoritățile de la toate nivelurile nici măcar nu mai știu unde locuiesc, unde trăiesc. Eh, ceea ce este regretabil este că nu sunt singurul, există o serie întreagă de oameni aflați în aceeași situație. În regiunea mea avem eh, sate tradiționale eh, și în loc să se protejeze această cultură și etnografia, se aplică această lege a zonelor de coastă. Aceste regiuni o să dispară o serie întreagă de elemente de patrimoniu care vor dispărea. Doamnelor și domnilor, nu mai avem resurse financiare și economice. Trebuie să recurgem la avocați, la instanțe și asta o să ne ruineze complet. Mulțumesc! Buenos días. Eh, vengo en representación de Torlasal. Eh, sepan... Mulțumesc! Eu vorbesc uh, în numele de a 50 de familii care plătesc 1000 de euro pentru acest minut care mi-a fost acordat. E vorba de un sat uh, la 20 de kilometri. Uh, e bine, aici, în 55, construite în 55, au fost aleși, ei bine, au fost aleși acești kilometri pentru expropriere această suprafață și va avea loc o delimitare viitoare cu privire la proprietățile respective. Deci a avut loc o nouă delimitare și casele vizate nu sunt nici în zona publică în uh, conformitate cu cele două Uh, legi. Este suficient să tragă această linie în spatele caselor noastre. Nu ne aflăm în afara limitei. Dumneavoastră ne spuneți că trebuie să ne adresăm instanțelor, dar când am discutat cu persoana care se ocupă de aplicarea acestei legi, mi s-a spus, faceți ce, vre ce vreți, puteți să mergeți la tribunal, dar a doua zi o să trasăm o nouă linie și asta e. Prin urmare, tribunalele nu vor servi la nimic. Mulțumesc și acum o ultimă intervenție. În uh, raportul doamnei Hauken, adoptat în martie 2009 de către Parlament, cu o largă majoritate, la punctul B se spune și citez. Având în vedere desfășurarea procesului de delimitare se constată o aplicare arbitrară în detrimentul proprietăților străine. E bine, vreau să vă spun, vreau să vă dau exemplul a ceea ce mi s-a întâmplat mie. În regiunea noastră de coastă avem o căsuță suntem la, 500, la 130 de metri de malul apei și aici avem uh, un hotel mare care aparține unui fost senator spaniol, un alt hotel grupului Rio. E, și delimitarea, ce să vezi, se găsește la 20 de metri de coastă, lucru care ne bulversează. Domnul Martinez Uh, ar trebui și dânsul să ia cunoștință de acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Um, Vă mulțumesc că ați participat la această dezbatere și sunt convinsă că această inițiativă a servit la ceva. Chiar dacă, așa cum se spune acolo de unde vin eu, orice îi face, tot dai greș. Dar, în ciuda acestei zicale, eu cred că am reușit să facem aici ceva constructiv. Da, am fost criticată pentru că n-am putut să dau cuvântul celor 100 și ceva de persoane prezente în sală, dar eu însă sunt mulțumită de felul în care s-a desfășurat astăzi dezbaterea. Vă cer tuturor, tuturor petiționarilor care nu au avut posibilitatea să ia cuvântul și, și chiar celor care au luat cuvântul, dacă aveți documente, orice fel de alt material care poate să fie util acestei comisii, ca să, care ne va permite să luăm o decizie în perfectă cunoștință de cauză, să ni le înmânați, să le uh, înmânați uh, secretariatului. Aș vrea să mai adaug faptul că este o dezbatere deosebit de complexă. Și de aceea aș dori să cer colegilor să amânăm luarea unei hotărâri finale pentru a uh, ne uh, a trece revistă toate uh, informațiile pe care le-am aflat astăzi pentru a putea parcurge documentele care ne vor fi date. Concluzia acestei dezbateri este că chiar și după atât de mult timp se comit în continuare nedreptăți, se aplică o lege în mod arbitrar și toată lumea se spală pe mâini, nimeni nu vrea să-și asume răspunderea. Noi însă avem datoria să intervenim, să luăm măsuri. Comisia Executivă ne-a spus că nu are niciun fel de competență specifică, noi nu avem intenția să ne ale unui stat, să nu respectăm principiul de subsidiaritate, dar, și sper că vorbesc în numele tuturor, ne simțim obligați să dăm un răspuns cetățenilor care sunt victimele unor tratamente incorrecte. Primul ministru spaniol, precum și ministrul de mediu, au trimis acestei comisii niște răspunsuri în care vorbeau despre noi inițiative legislative. S-a spus că odată cu reformarea acestei legislații se va ține cont de multe dintre aspectele evocate de petiționari și comisia noastră a redactat un raport, raportul AU, care a fost votat în plenară, dar care, din păcate, nu a avut consecințele pozitive pe care um, le-am fi putut spera. Deci, în continuare, rămân multe întrebări fără răspuns. Deci, propun ca membrii acestei comisii să își continue munca și să încearcă să dea un răspuns cetățenilor care s-au adresat Parlamentului și îndeoseb comisiei noastre pentru a primi o mână de ajutor. Deci vă rog să luați o hotărâre, sunteți cu toții de acord să menținem aceste petiții deschise, deci amânăm decizia finală până la următoarea reuniune a coordonatorilor. Mulțumesc încă o dată tuturor celor prezenți și îmi cer scuze pentru uh, lacunele inevitabile uh, din uh, lucrările noastre. Domnul Iar a cerut cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dată fiind urgența acestui dosar, Mâine dimineață ar putea avea loc o reuniune a coordonatorilor cu privire la acest subiect, dacă este posibil, dacă nu, asta este. Dar ar fi bine să ne reunim dimineața noi, coordonatorii. Dacă nu avem timp, asta este. Nu poți să vii? Bun, atunci asta este, o să urmăm calendarul obișnuit. Apprezzabile la proposta, ma o intenție nobilă, spune președinta, dar uh, oricum vom comunica prin e-mail ca să găsim o dată unde toată lumea este disponibilă. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Petiția sugeriscono di attendere qualche minuto per far defluire. Așteptăm câteva momente pentru ca cei care doresc să părăsească sala să o poată face. Deci suspendăm lucrările pentru două minute. Per favore, dovreste... Consentite di riprendere i lavori, per favore. Sì, però Scusate, io ho necessità di riprendere i lavori. Președinta, vă rog foarte frumos să faceți liniște în sală pentru că trebuie să ne reluăm discuțiile. Il punto 18 Punctul 18 de pe ordinea de zi vreau să dau imediat cuvântul lui Luc Hub, Hubner, primul dintre semnatarii petiției. Este în sală? Puoi inițiare, prego. Bonjour, euh, voilà, nous sommes euh, ici aujourd'hui. Bună ziua, iată-ne astăzi aici în numele unui colectiv numit uh, GSO No Merci, format din agricultori și aso- asociații, printre care Alsace Nature, o asociație care apără mediul înconjurător din Alsacia, eu sunt Luc Uber, vicepreședinte departamental al, al SAS Natur și animator al colectivului Gestion Non Merci. Alături de mine e Pierre-Antoine uh, Dijon, uh, responsabil uh, juridic. O să-i dau lui cuvântul, care va susține cele trei puncte de încălcare a directivei europene, dar înainte aș vrea să fac o introducere pentru a vă reaminti motivațiile care au făcut acest colectiv să se opună uh, proiectului de centură vestică a Strasburgului. De 12 ani ne luptăm deja cu acest proiect, care a început în 1998 uh, și uh, pentru că uh, aglomerația uh, Strasburg a devenit tot mai uh, se bloc, apărau tot mai des blocaje și în fața acestei constatări au spus că soluția este aceasta, uh, dezbaterea limitându-se la modalitățile tehnice. Și atunci s-a constituit imediat acest colectiv uh, gata să accepte și sacrificii. Este clar că trebuie rezolvate problemele și asta se face cu sacrificii, dar imediat toate documentele și studiile ne-au arătat că aceste sacrificii ar fi inutile. De aceea ne luptăm deja de aproape 12 ani. Și înainte să vorbim despre aspectele juridice, aș vrea doar să vă spun că în toți acești 12 ani de dezbateri am obținut uh, o expertiză independentă pentru că se pare că existau uh, păreri uh, diverse. De aceea am solicitat o expertiză independentă, faimosul raport ETK. Este un birou de studii uh, german angajat, finanțat de serviciile de stat și acest, concluziile acestui raport uh, uh, au fost clare și una dintre concluzii se referă la aceste două hărți. Uh, o să arăt foarte rapid uh, tuturor. Situația din jurul uh, Strasburgului, punctele negre sunt punctele de uh, congestie, sunt uh, cinci mari puncte de congestie, nu o să intru în detalii, și câteva pagini mai încolo, expertiza TTK a făcut aceeași situație cu autostrada. Uh, vedem că apar aceleași puncte de congestie în aceleași locuri, deci problema nu este rezolvată cu această autostradă. Iată, deci, unul dintre motivele pentru care ne luptăm împotriva ei. Iată, deci, uh, cum asta lucrurile cu expertiza independentă. Nu o să revin la uh, Comisia de Anchetă Publică, care a spus în mare că acesta este obiectivul. Uh, Trebuie să deblocăm situația traficului în Strasburg, iar în prezent sunt 24 de asociații care ni s-au alăturat, germanii din Bund, care au venit și ei alături de noi pentru a manifesta împotriva GSO, Orașul Strasburg și comunitatea urbană sunt și ei împotrivă, deci executivul strasburghez spune că este o problemă, o soluție greșită la o problemă adevărată. Deci orașul Strasburg, care ar trebui să fie principalul beneficiar al acestei centuri, nu mai dorește ca ea să se realizeze. Și la ultimele alegeri europene am scris uh, Am vorbit despre acest subiect și am avut răspunsuri atât din partea lui Sandrin Belie, uh, din partea ecologiștilor, împotriva acestei centuri și din Catherine Trotman, din partea socialiștilor europeni, împotriva autostrăzii și uh, din partea lui Joseph Dole, Partidul Popular European, el e chiar președintele acestui partid și el ne-a spus în scris că se opune acestei uh, centuri. Acum dau cuvântul juristului nostru dar părerea noastră este că uh, raportul beneficii și costuri nu este suficient încât să uh, acceptăm beneficiile, pentru că ele nu prea există. Și se încalcă și, cei directiv, și trei directive europene despre care vă va vorbi colegul meu. Madame la Présidente Mazzoni, bonjour, Mesdames, Messieurs les députés. Bună ziua, domnul președinte, doamnelor da, și domnilor deputați. Este vorba, așa cum uh, arăta colegul meu, de acest, această rută ocolitoare care creează o serie de probleme și acest decret uh, încalcă o serie de directive. Prima din uh, 2001-42, care spune că atunci când un proiect uh, e susceptibil să producă efecte asupra unui uh, stat membru, statul respectiv poate să ceară statului uh, vecin susceptibil să-i aducă aceste prejudicii părerea lor. Vorbim despre Germania aici, deoarece proiectul va avea efecte indirecte și directe în ceea ce privește asupra traficului pe șosea. Asta debușează în zona Bunewald din Germania. Acest lucru a fost menționat de raportorul public în fața Consiliului de Stat în dosarul în cauză, deoarece a considerat că statul nu și-a îndeplinit obligațiile uh, E bine, cea de-a doua directivă încălcată este cea care evaluează consecințele asupra proprietății publice și private, pentru că Republica Franceză nu a sumis, nu a înaintat spre aviz această uh, declarație. La dernière directive euh, qui nous paraît euh, manifestement violée. Și în fine, ultima directivă care mi se pare încălcată de acest uh, text este directiva privind uh, habitatele, deoarece există o serie de, uh, de specii care sunt vizate și care vor fi în mod iremediabil distruse în habitatele lor de odihnă, de viață și de reproducere. Așadar, în afara faptului că în consecințele uh, directe ale proiectului uh, și interesele operative nu uh, ni se par îndeplinite, drept care cerem, cerem reprezentanților noștri la nivel european să folosească competențele de, de care dispun pentru a Uh, rezolva această problemă. Mulțumesc, uh, doamnă președinte și domnilor eurodeputați, pentru atenția dumneavoastră. Grazie. Vă mulțumesc. Acum, în numele Comisiei, domnul Schegen. Mulțumesc, doamna președinte. Petiționarii au rezumat foarte bine cazul. Vreau să adaug doar câteva precizări cu privire la speciile vizate și să mai dau și câteva detalii. Cât privește directiva Habitat, este vorba de hamsterul uh, și uh, numai în Alzacia avem uh, această specie, în Franța. Într-adevăr, populația este în declin, a ajuns la un nivel foarte redus în ciuda măsurilor de conservare. Uh, Amenințarea cu care la adresa acestei uh, specii uh, constă în fragmentarea habitatului. Cât privește uh, broasca haruioasă, care este și ea protejată de directiva privind habitatele, e bine și aici, singurele populații continentale franceze se află în Alzacia, pe traseul uh, Uh, acestei posibile rute ocolitoare a Strasburgului. Amenințările sunt uh, aceleași, uh, fragmentarea habitatului și schimbarea acestuia. A treia specie, care este și ea protejată de această directivă, este broasca de pământ. Iarăși, singura populație franceză din această specie se situează doar în Alzacea. Deci trei specii vizate. Și acum, iată care sunt dispozițiile europene vizate de acest proiect și analiza pe care a făcut-o uh, Comisia. S-a spus că este vorba de trei directive și uh, o să încep cu directiva 2001-42 și articolul său numărul 7 care vizează consultările transfrontaliere. Deci, pe baza informațiilor care ne-au fost transmise, Comisia nu poate identifica niciun fel de încălcare a acestei directive, care are obiectivul de a inta planurile și programele susceptibile să aibă consecințe semnificative asupra mediului, deci să le supună unei evaluări de impact, unui studiu de impact. E bine, această rută ocolitoare nu este un plan program, ci este un proiect Probabil că există o eroare în ceea ce privește uh, identificarea directivei. Uh, dar uh, directiva cu privire la evaluarea consecințelor asupra mediului 85 85-37 conține la articolul 7 dispoziții privind consultările transfrontaliere. Într-adevăr, este o directivă corect identificată și dacă petiționarul vrea să facă trimitere la această directivă, atunci va trebui să amintească următoarele lucruri. În primul rând, s-a făcut o cerere de deschidere a plângerii pentru încălcarea acestei directive și care a fost adresată Comisiei în iulie 2010, arătând că autoritățile germane nu au fost consultate cu privire la acest proiect. Comisia a analizat aceste informații și a tras concluzia că elementele transmise nu permitau identificarea unei încălcări a articolului 7 din această directivă. Consiliul de Stat uh, din Franța a fost sesizat într-o cerere înregistrată în martie 2008, prin care i s-a cerut să anuleze decretul prin care se declară că sunt de interes public aceste lucrări privind ruta uh, ocolitoare de la Strasburg. Aceste lucruri au fost analizate de Consiliul de Stat uh, și în decizia sa din martie 2010 a arătat și citesc uh, că din piesele prezentate la dosar nu reiese că lucrările proiectate au consecințe semnificative asupra mediului pe teritoriul Germaniei. Deci Consiliul de Stat a respins cererea petiționarilor pe acest uh, punct. În ceea ce privește consultările transfrontaliere, petiția nu aduce elemente noi care să permită Comisiei să constate vreo încălcare a uh, directivelor. Cât privește cea de-a doua uh, încălcare, așa zisă încălcare, articolului 6, uh, uh, cu privire la directiva privind evaluarea incidențelor asupra mediului, e bine, Comisia consideră că Uh, studiu de cercetare făcut uh, înainte, care a fost și el analizat de Consiliul de Stat din Franța uh, și care a îndepărtat-o din decizia sa din martie 2008. Dar Comisia va lua legătura cu autoritățile franceze pentru a verifica dacă autoritatea competentă pentru mediu a fost într-adevăr consultată și a avut posibilitatea să se pronunțe cu privire la informațiile înaintate de către responsabilul acestui uh, proiect articolul 12 din uh, directiva privind habitatele. Ei bine, și vă reamintesc conținutul acestui articol, citez, statele membre iau măsurile necesare pentru a crea un sistem de protecție strictă a speciilor animale din anexa 4 la directivă a cărui uh, areal de repartiție riscă să fie amenințat de uh, distrugerea zonelor de locuit și de reproducere a uh, Uh, speciilor uh, respective. Cele trei specii uh, beneficiază de acest sistem de protecție conform anexei 4. Comisia s-a adresat Curții Europene de Justiție împotriva Franței pentru nerespectarea articolului 12 cu privire la hamsterul din Alzacia. Asta uh, a fost valabil și pentru obligațiile uh, referitoare la celelalte uh, două specii amenințate. curtea se va pronunța în iunie și comisia va analiza petiția, petiția în lumina acestei viitoare hotărâri a curții. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Belie acum are cuvântul. Vă mulțumesc! Dragi colegi, am să fiu succintă deoarece am senzația că toate aspectele au fost clar prezentate atât de către petiționar cât și de Comisia Europeană. Dar aș vrea să insist asupra acestui subiect deoarece au trecut numai puțin de 15 zile de când a fost anunțată uh, lansarea noi strategii pentru prezervarea biodiversității în Europa și de când s-a recunoscut eșecul fostei strategii. Și trebuie să insistăm, cum spuneam, asupra acestui dosar și să reamintim că acest proiect uh, de infrastructură rutieră este absolut inutil și că specii precum hamsterul din Alzacia riscă să dispară în cazul în care acest proiect este dus la bun sfârșit. Această asociație este foarte ambicioasă pentru că tocmai vrea să lupte pentru a evita pierderile de biodiversitate în regiune, pentru că s-a spus foarte bine că nicăieri în Franța nu se mai găsește uh, această specie de hamster. Numai în Alzacea ea a supraviețuit și acest lucru s-a întâmplat din cauza practicilor noastre agricole, din cauza modelului nostru de dezvoltare. Acest uh, proiect uh, rutier datează din anii 70. Însă, în timp, cum spuneam, anumite specii și mai ales acest hamster au dispărut. Era o vreme când hamsterii erau omniprezenți, când eram copii și ne nășteam uh, uh la sat, ne amuzam ca să îi întindem capcane și să-l prindem. Dar, cum vă spuneam, a fost de ajuns de trei decenii de agricultură intensivă pentru ca această specie să fie practic uh, pe cale de dispariție. De aceea eu cer autorităților din Franța să revadă, să refacă estimările, uh, studiile de impact asupra mediului. Pentru că avem datoria să salvgardăm biodiversitatea și mai ales să protejăm această specie de hamster care nu mai există decât într-o singură regiune din Franța. Îi mulțumim colegii Belie. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Nu? atunci dau din nou cuvântul uh, uh, reprezentantului juridic al Asociației Petiționare. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doar câteva cuvinte ca să completez ce a spus reprezentantul Comisiei. Cererea care a fost trimisă Curții Europene de Justiție avea două uh, um, segmente. Se vorbea despre uh, această specie de hamster care este amenințată atât din cauza practicilor urbanistice cât și din uh, cauza uh, practicilor de dezvoltare. Și astăzi am dorit să cerem Parlamentul European să ne ajute și să inversăm această tendință care este cea uh, a autorităților franceze. Și vreau să mai precizez faptul că în ce privește speciile, impactul asupra speciilor, uh, deocamdată studiile nu au fost uh, finalizate. Domnul Boștinar. Numai ca să da un răspuns la această situație delicată. Putem să păstrăm petiția deschisă, așteptăm informații suplimentare din partea guvernului francez și din partea Comisiei Europene. Este minimum pe care putem să-l facem acum și cred că putem să fim cu toții de acord cu această decizie. Cred că nu ci siano pare... Nu obiectează nimeni. Atunci Propunerea doamnei Belie a fost și ea reținută și confirmată de către domnul Boștinaru. Petiția rămâne deschisă. Le mulțumesc petiționarilor și, bineînțeles, și reprezentantului Comisiei Europene. Am epuizat punctele de pe ordinea de zi. În ce privește petițiile de la punctul B, Pentru anumite puncte s-a cerut uh, să nu fie închise, mai ales 25, 26, 27, 30, 36, 40. Și pentru petițiile care erau astăzi pe ordinea de zi, despre care știți deja, s-a cerut ca și ele să rămână deschise. Deci, uh, acum partea B va fi considerată adoptată cu modificările cerute de colegi la punctele pe care le-am enumerat, deci cu excepția punctelor enumerate unde petițiile vor rămâne deschise, celelalte sunt considerate închise și se închid.